Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bună ziua, domnilor și domnilor, dragi colegi. Pentru că președinta cauza întârzierii avionului și pentru că nici ceilalți vicepreședinți nu sunt aici, am onoarea de a conduce lucrările, cel puțin în prima parte a reuniunii de astăzi. Trecem direct la ordinea de zi. Putem adopta ordinea de zi așa cum a fost formulată? Da, foarte bine. Trecem acum la comunicările președintelui. Avem traducere și avem interpretare în toate limbile, mai puțin croată. Domnul Tim Acker de la EFDD a devenit membru supleant în uh, comisia noastră. Nu e aici, dar îi urăm uh, bun venit în uh, rândul nostru și ne bucurăm să conlucrăm unii cu alții. Avem un grup de vizitatori aici, un grup care mă înțelege foarte bine când vorbesc germană. Bun venit, dragii mei! E vorba de reprezentanții Um, din Saxonia, reprezentanții Asociației de Producători, Artizani. Cred că vă interesează foarte tare faptul că noi ne ocupăm exact de domeniul dumneavoastră de activitate. Urmează și raportul delegațiilor. Am avut o delegație în Danemarca pe 17-18 martie și unii dintre reprezentanții comisiei noastre au mers în Copenhaga și la Slagerze, obiectivul fiind acela de a face un schimb de experiențe în ceea ce privește combaterea șomajului în rândul tinerilor, precum și problema între competențele dobândite și piața muncii avem uh, un document care prezintă în rezumat conținutul și concluziile acestei delegații. Damit kommen wir zum ersten inhaltlichen Punkt der Trecem acum la primul punct uh, pe conținutul reuniunii de astăzi este vorba de audierea cu privire la revizuirea strategiei Europa 2020. Această audiere a fost organizată ca un follow-up al rezoluției Parlamentului European din data de 25 noiembrie 2014, rezoluția în care aspectele de ocupare și sociale ale strategiei Europa 2020 au fost elaborate, prelucrate, sunt uh, lucruri care au fost pregătite de comisia noastră Omploa. Care este obiectivul acestei uh, reuniuni? Vrem să se atingă obiectivele principale în ceea ce privește strategia socială Vrem să participe societatea civilă, toate părțile interesate din uh, diversele domenii. Noi considerăm că vrem să avem coeziune în toate domeniile. Concluziile vor face obiectul noi comunicări a Comisiei în așa fel încât să oferim noi impulsuri pentru strategia Europa 2020. Vă prezint, pe scurt, musafirii noștri, invitații noștri, cei care au ajuns, pentru că sunt câțiva invitați care întârzie și ei. Iată de ce trebuie să improvizăm astăzi. În primul rând, urez bun venit domnului dr. Frank Jürgen Weise, care este președintele Consiliului Director al rețelei europene pentru serviciile publice. Este și director al Agenției Federale pentru Ocuparea Forței de Muncă. Al doilea nostru invitat este doamna Françoise Devoe, care este coordonatorul Serviciului Belgian pentru luptă împotriva sărăciei, precarității și excluziunii sociale. Bun venit și doamnei Ellen Nigren din Suedia, de la sindicatul suedez LO. Ea este consilier pe lângă Confederația Europeană a Sindicatelor se ocupă în principal de protecția socială și de pensiile ocupaționale. Al treilea invitat e și ea în sală, doamna Barbara Helferich, vicepreședinte al Platformei Sociale și președinte al uh, Alianței Semester. Bun venit domnului Mauro Capello, auditor, de la autoritatea de audit uh, și de la Agenția pentru Coeziune Națională din Italia. Și nu în ultimul rând, bun venit doamna Dorte Anderson, director, director pentru politici europene pe lângă Confederația Daneză a Angajatorilor. Bun venit tuturor, ne bucură faptul că sunteți astăzi alături de noi. Începem direct cu această audiere. Aveți cam 8 minute fiecare pentru a ne prezenta ideile dumneavoastră, iar la final colegii noștri au posibilitatea de a vă adresa întrebări, de a face observații. Începe așadar mai întâi domnul doctor Weiser. Mulțumesc, doamnă președinte, după cum bine ați spus și dumneavoastră, reprezint cele 28 uh, de servicii pentru piața muncii din Uniunea Europeană care s-au organizat într-un consiliu. Politica ne oferă direcția și voința de a face ceva, noi fiind responsabili de eficiența implementării normelor în vigoare numesc aici trei concepte de bază. În primul rând, ne interesează pactul pentru ocupare. Munca este importantă pentru că preîntâmpină sărăcia, pentru că chiar dacă la început înseamnă o relație de muncă atipică, fie că este cu norm, jumătate de normă sau într-un alt fel, e totuși de preferat șomajului, pentru că după aceea urmează o curbă ascendentă. Munca, ocuparea, nu este doar un volum care este distribuit. Ocuparea duce la ocupare. Asta înseamnă că în anumite state în continuare apare această rată de creștere a ocupării. Și în al treilea rând, pentru politica de ocupare e din ce în ce mai important nu doar șomajul și combaterea acestuia ca flagel, ci măsurile de preîntâmpinare a șomajului. De exemplu, o cooperare bună cu sistemul educațional. Și în al doilea rând, vreau să vă spun că avem nevoie de o profesionalizare a serviciilor de pe piața europeană. N-are rost să dăm bani pe structuri proaste. Să vedem care sunt min standardele minime pentru servicii bune de piață pentru cetățeni. Aici menționăm o orientare a carierei cu consiliere în școală transparență, nu doar în plan național, ci și transfrontalier și față de candidați, strategii online, în așa fel încât oamenii să se poată informa și o consiliere personală. Credem că e important să existe programe regionale care pot fi, într-adevăr, diferite unele față de altele. Noi credem că paritatea aceasta din trei părți, politică, lucrători prin sindicate și angajatori, reprezintă o relație foarte importantă. Noi credem că și serviciile uh, juridice ar trebui să aibă un rol uh, de frunte în așa fel încât să fie implementate normele în vigoare. Și apoi urmează o bună cooperare cu actorii privați și cu toți partenerii de pe piața muncii, uh, instituții de educație și așa mai departe. În al treilea rând, noi credem că Uniunea Europeană și prin strategia Europa 2020 reprezintă o metodă potrivită în sine pentru îmbunătățirea continuă, an de an, au fost formulate niște obiective. Sunt obiective fixate sau discutate la începutul unui an. E o falsă premisă aceea că trebuie ca fiecare obiectiv să fie atins în decursul unui an de zile. E important să vedem pe parcurs ce lucruri au funcționat, care lucruri au funcționat prost și cu ce învățăminte. Pentru noi, garanția pentru tineret este, în acest sens, un bun exemplu pentru că s-a dat dovadă de transparență în cele 28 de state membre pentru a putea avea date comparative, să vedem ce ne-am propus, ce am atins, ce n-am atins și cu ce învățăminte și să se facă o raportare publică. Aceasta este ideea învățării până la urmă. Noi uh, am uh, numit acest uh, concept bench learning, cu indicatori, cu procese comparabile și cu publicarea bunelor practici. Ce facem astfel? Învățăm fără nicio rezervă unii de la alții. Exemplele proaste rămân uh, acasă la ele pentru a nu blama pe nimeni și toată lumea are posibilitatea din cele 28 de state membre pe parcurs să se îmbunătățească față de anul precedent. Exemplul Agenției Federale pentru Ocupare din Germania ne oferă o încurajare, într-un fel. Din anul 2005 și până acum am avut nevoie de acest timp pentru a corecta anumite neajunsuri în ceea ce privește ocuparea femeilor, în ceea ce privește participarea la piața muncii. Acum însă iată că am obținut valori bune în aceste capitole și acest lucru ne uh, place în special în acest context al strategiei Europa 2020. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Mr. Vice. Then I'll give the floor to... Mulțumesc. Are cuvântul acum doamna Debo. Vă dau cuvântul. Merci, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Mulțumesc, doamna președinte, doamnelor și domnilor parlamentari. Am să încerc timp de 8 minute să vă spun ceea ce este cel mai important. Am să încep mai întâi, pe scurt, să vă prezint în numele cui vorbesc. E vorba că, pentru că Serviciul Public Belcean nu e foarte bine cunoscut aici, în această aulă. Noi trebuie să evaluăm eficacitatea drepturilor fundamentale în situația în care persoana respectivă este săracă. Știți că situațiile socioeconomice foarte defavorabile, e bine, duc la o nerespectare a drepturilor de bază. Spre exemplu, în domeniul sănătății există inegalități socioeconomice care sunt bine cunoscute, speranța Uh, de uh, a trăi sănătos este mult mai redusă în condiții socioeconomice defavorabile și știm că boala este de asemenea un însoțitor al acestor situații socioeconomice defavorabile. Și putem da câteva exemple în toate domeniile, în toate domeniile legate de drepturi fundamentale. Deci noi trebuie să evaluăm aceste drepturi și să formulăm recomandări către guvern pentru a îmbunătăți exercitarea acestor drepturi. Și trebuie să facem acest lucru concertându-ne, discutând cu acele persoane care suferă de sărăcie și actori implicați. Iată, după ce am explicat care este poziția mea, în ce domeniu lucrez, am să vă explic care sunt uh, interesele și avantajele pe care le-am constatat în cadrul acestei strategii 2020, asta din perspectiva actorilor pe, te pe teren, la fața locului, și apoi câteva cuvinte despre perspectivele de viitor. Care ar putea fi avantajele? Mai întâi o abordare transversală, pentru că strategia europeană 2020 leagă, pe de o parte, incluziunea durabilă și creșterea economică creștere economică, durabilă, inclusivă, inteligentă, acesta este un punct esențial pentru noi, pentru că o, o astfel de constatare se impune de la sine. Creșterea economică așa ca atare nu duce la o scădere a sărăciei și a inegalităților. De aceea trebuie să avem un angajament clar pentru ca să existe această legătură între cele două elemente și doar astfel vom avea o adevărată convergență între creștere economică și progres social, lucru care de fapt caracterizează modelul social european. Un alt element care este pozitiv în această strategie UE 2020 e faptul că există un angajament explicit în materie de luptă împotriva sărăciei. Și există și obiective cu cifre și am să revin asupra lor, tocmai pentru a putea măsura în ce fel se înregistrează progrese. Deci există această dorință, această voință de a obține rezultate. Și în final, cel de-al treilea element pozitiv pe care vreau să îl subliniez e faptul că există mai mulți indicatori care sunt utilizați pentru a măsura progresele înregistrate sau eventual lipsa de progrese în materie de luptă împotriva sărăciei. Și vedeți pe această diagramă faptul că uh, Există mai mulți indicatori și asta ne permite să identificăm mai multe grupuri de persoane care se află într-o situație de sărăcie. Un singur uh, indicator corespunde unui cerc. Faptul că avem trei indicatori, asta ne permite să țintim mai bine aceste persoane și să înțelegem acele persoane care se află la intersecția acestor cercuri, deci în situații de sărăcie din mai multe motive. Și acum, rezultatele. Știți că sunt puține rezultate, uh, prea puține în ceea ce privește obiectivul acesta de reducere a sărăciei, pentru că sărăcia crește și nu eu afirm asta, ci figurează chiar și într-o într comunicare a Comisiei uh, la evaluare de jumătate de parcurs și uh, uh, trebuie să găsim soluții pentru a pune capăt acestei situații. Apoi, trebuie să adăugăm că, în general, cifrele, de fapt, subestimează numărul de persoane care sunt sărace. Spre exemplu, în Belgia există o astfel de, un astfel de recesământ de anchetă, dar uh, nu se ține seama de anumite categorii de persoane care tocmai se află într-o situație extrem de defavorabilă, cum ar fi persoanele care nu au uh, domiciliu fix. Acestea nu sunt uh, incluse în statistici. În Belgia noi am uh, organizat un proiect de cercetare care vizează tocmai să includem aceste persoane în diferitele eșantioane studiate și cred că asta ar putea eventual să reprezinte o sursă de inspirație pentru alte țări din Uniunea Europeană, în așa fel încât un astfel de recesământ, o astfel de uh, abordare statistică să poată include, să includă toți cetățenii vizați. Apoi, în comunicarea sa, Comisia Europeană spune faptul că uh, perioada de criză ne-a demonstrat, demonstrat că avem nevoie de un sistem de protecție socială eficient și noi constatăm că partea economică a primit foarte multă atenție și asta în detrimentul părții incluziune socială. S-a pus accentul pe sporirea ratei uh, ocupării în detrimentul calității locurilor de muncă și în detrimentul dreptului la protecție socială. Și uh, chiar atunci, și atunci când sporește numărul de locuri de muncă, de fapt calitatea lor nu este la înălțime și sărăcia indirect sporește. Ne gândim la numărul de lucrători care au un loc de muncă, dar sunt săraci, pentru că au un loc de muncă cu durată determinată, cu normă, um, nu au un contract cu normă întreagă și așa mai departe. Și observăm că o muncă desfășurată în mod interimar, permite, în momentul în care e vorba de persoane care sunt, uh, au un anumit nivel de calificări, să obțină un loc de muncă pe durată nedeterminată ulterior. Apoi, ce putem face pe viitor? Pe viitor, ar trebui să ne concentrăm pe ambiția cea, uh, inițială a acestei strategii, și anume o abordare transversală în care partea socială și economică se îmbină. Deci, politica socială trebuie să aibă aceeași importanță ca și politicile economice. Există deja instrumente pentru a realiza acest lucru, cum ar fi, spre exemplu, clauza socială orizontală care se află în tratatul articolul 9 al TFUE și care invită statele membre să acorde o atenție sporită dimensiunii sociale și politicilor sociale ale Uniunii Europene. Un alt instrument ar fi să avem diferite obiective cu cifre concrete într-o abordare transversală și coerentă, în loc să instaurăm aceste ținte în, în mod separat. E singura modalitate de a obține rezultate concrete împotriva excluziunii sociale. În momentul în care anumite măsuri sunt luate, efectul lor poate fi chiar contracarat sau redus din cauza unor măsuri luate într-un alt domeniu, care de fapt anihilează efectul pozitiv inițial și în cadrul statelor membre, de asemenea, trebuie să acordăm aceeași importanță planurilor naționale de reformă pe care fiecare stat membru trebuie să le instaureze și să le prezinte uh, autorităților europene, cât și rapoartelor sociale naționale care în fiecare stat membru poate avea importanță diferită, cel puțin la noi e mai puțin important. Iar în ceea ce privește conținutul, uh, și aici sunt de acord cu colegul meu, trebuie să vizăm locurile de muncă, dar locuri de muncă de calitate, mai ales pentru cei care nu au fost pe piața muncii de multă vreme. Și asta înseamnă formare pregătire, pentru că persoanele cele mai puțin pregătite și mai puțin formate sunt cele care devin șomeri de lungă durată. De asemenea, trebuie să avem un sistem de protecție socială care, într-adevăr, să oferă o protecție, chiar și celor mai săraci, iar alocațiile sociale, de asemenea, sunt importante și, de asemenea, criteriile de condiționalitate de acordare a acestor alocații, pentru că observăm că, din ce în ce mai mult, uh, aceste criterii sunt din ce în ce mai stricte. Și Trebuie să avem o abordare echilibrată între cele trei elemente, servicii de calitate, o piață muncii care să fie deschisă pentru toată lumea și formare. Și, în general, mai ales în perioada de criză, se subliniază costurile pe care le implică protecția socială. Însă acest lucru înseamnă și un drept fundamental, pentru că este indispensabil să poți trăi în mod demn. Deci, aceste costuri, de fapt, reprezintă o investiție și o a patra prioritate o reprezintă participarea, pentru că uh, acele măsuri care sunt luate și acele persoane care vor fi beneficiare trebuie să fie convinse de avantajele acestor măsuri, să poată adera la aceste eh, măsuri și, și să le aplice, pentru că doar așa vor avea într-adevăr un efect concret. Un al doilea punct și de altfel și ultimul este să avem niște obiective cu cifre și completate cu o abordare calitativă. Obiectivele cu cifre sunt un, uh, un element care trebuie utilizat cu precauție. Eu știu că e nevoie de cifre, însă Dincolo de pertinența lor, există și modalitatea în care aceste cifre au fost determinate, aceste ținte, pentru că asta duce la un risc, un risc creat mai ales în lupta împotriva uh, sărăciei, pentru că dacă vrem să ne atingem anumite obiective, evităm să ne concentrăm pe acele persoane care sunt cele mai sărace, cu care ar trebui făcute, făcute mai multe eforturi pentru a le scoate din sărăcie și atunci poate că la final, da, Uh, obiectivul teoretic este atins, însă uh, nu și-a atins uh, ținta principală și anume de întărirea coeziunii sociale. Și apoi mai există și o altă abordare în materie de drepturi ale oamenilor, ale omului. Uh, să vedem care sunt acele persoane pe care vrem să le uh, scăpăm de sărăcie. Am discutat cu asociații și când am explicat acest lucru asociațiilor și persoanelor sărace în jurul mesei, am spus, da, uitați, în jurul mesei sunt 5 persoane, uh, dar în 2020 scopul este ca din aceste 5 persoane sărace doar una să mai rămână în jurul mesei. Da, vreau să explicăm exact și concret cum anume se derulează lucrurile. Și ultima etapă, pentru a completa această abordare cu cifre, trebuie să o completăm cu o abordare calitativă, pentru că, în fond, ceea ce este important este să vedem cum și în ce fel aceste persoane pot să scape de sărăcie în mod durabil și nu să iasă din sărăcie sau să scape de sărăcie exact înainte de alegeri sau în momentul cel mai oportun de care avem nevoie pentru a redacta statistici. Cam atât. Mulțumesc, doamna Boe, v-ați prezentat, însă am să uh, spun încă o dată că sunteți coordonator pentru Serviciul Belgian de luptă împotriva sărăciei, împotriva precarității și a excluziunii sociale. Și următorul vorbitor, sunteți gata? Despregătit? Am să dau cuvântul doamnei Ellen Nigren, care reprezintă Confederația Sindicatelor din Suedia și consilier de asemenea și pentru Confederația Europeană a Sindicatelor, referitor la chestiunile de protecție socială și pensii ocupaționale. Vă rog, aveți cuvântul. Tack. Jag väljer att tala svenska eftersom det är möjligt. Mulțumesc. Voi vorbi în suedeză dacă, dacă pot să o fac și doresc să vă spun că reprezintă unul din uh, primele trei sindicate din uh, Suedia. Noi dorim transparență. Avem trei centrale sindicale, și anume LO, Organizația Lucrătorilor, apoi TCO și SACO, reprezentând uh, pe cei din mediul uh, universal și funcționari de nivel mediu. Și LO reprezintă mai degrabă uh, pe muncitori în Suedia. Ca introducere vă pot spune că în țara mea Este bine văzută strategia europeană 2020 și este o bună colucrare între guvern și agenția pentru ocupare. Se pot îmbunătăți lucrurile, adevărat, Însă, din punct de vedere sindical, vedem că punctele noastre de vedere coincid cu cele ale uh, guvernului. Există, după cum spuneam, trei uh, sindicate principale, ELO, TCO și SACO, și s-au alăturat toate trei uh, Confederației uh, Europene a Sindicatelor. Eu reprezint aici LO, sindicatul LO, Uh, și uh, este un sindicat de nivel general, pe când TCO și SACO reprezintă niște sectoare uh, ale ocupării. Sigur că prioritățile sunt diferite în funcție de sindicat, însă am dezvoltat o uh, cooperare destul de bună pe chestiuni europene cu celelalte uh, sindicate. Angajatorii sunt reprezentați la nivel privat și public în Uh, Suedia, apoi guvernul suedez a uh, creat un consiliu care se ocupă de strategia europeană 2020, unde în mod constant, o dată pe lună, se întâlnesc reprezentanții tuturor părților interesate, uh, sau cel puțin o dată pe lună, și apoi, de câteva ori pe an, se desfășoară și reuniuni cu funcționari publici. De asemenea, am putut să ascultăm intervențiile comisiei uh, cu argumente pentru fiecare țară în parte și aici fiecare uh, sindicat își prezintă punctele de vedere, apoi diferitele ministere, de asemenea, dau ascultare acestor puncte, puncte de vedere ale sindicatelor, iar sindicatele și organizațiile angajatorilor, organizațiile patronale din Suedia, își aduc o, și contribuția în scris, cel puțin o dată pe an. Apoi, de asemenea, organizațiile voluntare uh, fac sugestii, iar în ce privește evaluarea strategiei Europa 2020, și uh, bugetul nostru pe viitor, putem spune următoarele. Dacă ne concentrăm pe obiectivul ocupării, cum să creăm ocupare și cum să luptăm împotriva sărăciei, știm că există o serie de principii de bază atât la nivel național cât și în uh, cadrul politicii europene. Însă dacă nu se ating aceste obiective, atunci trebuie să revizuim respectiva strategie și trebuie să vedem foarte serios unde anume se poate îmbunătăți situația structurilor actuale, pentru că actualele obiective ale strategiei Europa 2020 sunt bune, însă vedem că metoda de coordonare deschisă sau introducerea unor indicatori neobligatorii nu sunt suficiente. Trebuie să impulsionăm mai mult această strategie, trebuie o socială mult uh, mai prezentă, trebuie să participe uh, mai mult toți actorii interesați, pentru că cei 26 de milioane de șomeri din Europa reprezintă un scandal și milioanele de săraci uh, din Europa, de asemenea, este ceva de care trebuie să ne rușinăm. Cifrele se înrăutățesc și s-au înrăutățit de la introducerea acestor obiective și până acum. Ce propune Confederația Europeană a Sindicatelor cu sigla ETUC în limba engleză? Se solicită o revizuire a strategiei Europa 2020, într-adevăr. Asta pentru a uh, îndeplini aceste așteptări foarte ambițioase. Această strategie trebuie renoită, trebuie investit într-o Europa care să fie uh, integrantă, trebuie să fie inteligentă în opțiunile sale, să fie o Europa durabilă, Trebuie ca această strategie Europa 2020 să includă pe toată lumea, să includem pe toți participanții la piața muncii. Nu trebuie să uităm că noile locuri de muncă, locurile nou create, trebuie să reprezinte locuri de muncă de calitate. Trebuie să combinăm activitatea de prevenire și mijloacele de corecție. Trebuie să stabilim uh, metode obligatorii și măsuri obligatorii în această strategie pentru ca provocările politice să apară foarte sus pe agenda socială, sau mai ales pe agenda socială. Nu trebuie să permitem ca statele membre doar să pretindă să aplice obiective mai puțin ambițioase decât cele din strategia europeană. Trebuie să organizăm o dezbatere publică, pluralistă, în întreaga societate în legătură cu această strategie anticriză în Europa. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, dau cuvântul doamnei vicepreședinte a Platformei Sociale, doamna Helferich, și este și președinta Alianței Semestrului. Are cuvântul doamna Helferich. Yes, thank you very da, mulțumesc. În numele Platformei Sociale Europene și a Alianței Europene pentru un semestru democratic și durabil, vreau să vă mulțumesc pentru această invitație la audiere, audiere pe care noi o considerăm un eveniment important. Revizuirea strategiei Europa 2020 este un eveniment care are loc odată la 10 ani. Trebuie să ne pregătim pentru asta și toată lumea trebuie să se implice, să fie ascultată, așa că ne bucură faptul că Parlamentul a ales să dea ascultare și ONG-urilor. Societatea civilă așteaptă această evaluare la jumătatea perioadei cu nerăbdare din capul locului vă spunem că, această, că ne dezamăgește faptul că a avut loc această amânare până la finele acestui an sau până la începutul anului următor. E o dezamăgire în sensul că poate avea consecințe neprevăzute chiar pentru revizuirea în sine acest, această întârziere. Câteva cuvinte despre platforma socială. Reprezentăm 46 de mari ONG-uri europene din domeniul social și de la nivelul statelor membre. Semestrul european, alianța pentru un semestru social-democratic și durabil, sunt parte acestei platforme. Platforma a fost creată pentru a exista un punct unic de lucru pe semestru în așa fel încât din 2011 încoace să putem evalua progresul din semestrul european în ceea ce privește obiectivele de politică socială. Platforma noastră e mai amplă de atât însă, atât în ceea ce îi privește pe membrii săi, cât și activitatea sa. Eu mă voi referi astăzi, voi face o prezentare în calitate de președinte al platformei sociale. Platforma socială a observat semestrul european de-a lungul timpului și a fost critică față de multe promisiuni care nu au fost respectate. Ne uităm la cifre. 5 milioane de oameni trăiesc uh, în sărăcie, cu 5 milioane mai mult decât în trecut, de fapt. 68% este șomajul, iar pentru uh, femei situația este și mai uh, gravă. În continuare există o mare lacună și o mare diferențiere a remunerării activității din femeile comparativ cu bărbații. De exemplu, în Luxemburg 47%, în Germania 44%. Sunt niște cifre marcante care arată foarte clar că există această ineficiență și uh, faptul că nu se respectă normele din semestrul european. De aceea e important uh, să se facă această revizuire. Analizăm ceea ce s-a întâmplat din 2011 încoace și am văzut că s-a pus accentul în special pe politicile economice, financiare și elemente macroeconomice. Deci acestea sunt în prim plan. Ce înseamnă acest lucru? Că recomandările specifice pentru fiecare țară s-au axat pe reducerea datoriei publice și pe reducerea cheltuielilor publice. Există prea puțină coerență în ceea ce privește aceste obiective și implementarea lor și acest lucru va genera în continuare sărăcie. Platforma Socială Europeană vine cu trei principale recomandări. În primul rând, să ne asigurăm că există consecvențe la nivelul politicilor și proceduri transparente. E important ca întreaga arhitectură a strategiei Europa 2020 și a semestrului european să fie uh, revizuită. E nevoie de crearea unor instrumente pentru atingerea obiectivelor. E nevoie în același timp și de mai multă transparență care să însoțească exercițiul semestrului european. A doua recomandare se referă la garantarea progresului în atingerea obiectivelor sociale, așa cum a spus și antevorbitorul meu. A făcut câteva referiri importante. E important să reducem uh, sărăcia, să avem incluziune socială, să ne asigurăm de faptul că principalele inegalități care iau amploare sunt combătute, să vedem ce se întâmplă cu ocuparea, ce se întâmplă cu educația în cadrul strategiei Europa 2020. În al treilea rând, ne referim la părțile interesate și implicarea acestora. Am văzut asta în procedurile de la nivel național, oarecum și la nivel european. Societatea civilă nu este implicată pe deplin în evaluarea și monitorizarea procesului semestrului european. E nevoie de programe de reformă națională în acest sens, mai ales când e vorba de consultarea societății civile, lucru foarte important. Nu există consecvență și adesea această consultare înseamnă de fapt o singură reuniune fără nimic altceva ca procedură de follow-up. În ceea ce privește prima noastră recomandare, cu consecvențe la nivelul politicilor și transparență în proceduri, am spus-o în repetate rânduri că există un dezechilibru între social și economic. Trebuie să găsim acest echilibru fin în contextul semestrului. După cum am spus, implementarea este ineficientă. Acest lucru trebuie corectat în cadrul revizuirii strategiei Europa 2020. Recomandăm, de asemenea, să se facă o coordonare ex ante a politicilor fiscale și economico-sociale. E nevoie de o evaluare ex ante și ex post a egalității de gen, pentru că avem diferența de salarizare, care este în continuare problematică. În al doilea rând, e nevoie de acțiuni concrete pe uh, toate acțiunile propuse, avem și analiza anuală de creștere, care este foarte importantă în acest sens și trebuie să transmitem recomandări statelor membre, mai ales în ceea ce privește sărăcia. Mă refer la toate statele membre, excluzând însă uh, statele Troica, uh, având în vedere că sunt într-o poziție bizară la ora actuală. Ce? primesc uh, recomandări pe țară, deci acele country-specific recommendations, deja, într-un mod aparte. Ne interesează și situația drepturilor fundamentale. Cerem un program, un program anual și un, o analiză anuală pe progres, ținând cont și de factorii de protecție socială. Tabloul de bord a fost uh, lăudat de anumite societăți uh, civile și din anumite organizații. Da, e un instrument bun, dar trebuie însoțit de un element care să genereze acțiuni de corectare, mai ales în momentul în care mm, domeniul social cade într-un cont de umbră. Tabloul de bord ar trebui să fie însoțit și de o analiză mai în detaliu în ceea ce privește sărăcia extremă. Deci ce vrem noi de fapt? Să revizuim indicatorii de la ora actuală, să facem ca acestea să fie mai specifici, axați pe anumite grupuri și pe anumite situații. Pentru a atinge obiectivele sociale e nevoie de planuri comprehensive de acțiune. Obiectivele trebuie să fie împărțite pe grupuri, pe criterii de gen, pe noțiuni tematice cum ar fi sănătatea, educația și altele. Vrem o acțiune de follow-up în ceea ce privește pachetul de investiție socială, mai ales în domeniul lipsei de adăpost, incluziune activă, combaterea sărăciei, investiție în copii. Cerem adoptarea unui cadru european, de exemplu, în ceea ce privește un venit uh, minim adecvat. Pe cel de-al treilea obiectiv, cu privire la implicarea părților interesate, avem un, o, o monitorizare a semestrului prin societatea civilă, dar ce lipsește deocamdată este dialogul structurat cu autoritățile europene și naționale în ceea ce privește monitorizarea și observațiile noastre. În țări precum Spania și Irlanda, procedura de consultare Uh, se bucură de avantaje uh, pentru că participă Ministrul de Finanțe, Ministrul de Economie, Ministrul de Afaceri Sociale și așa trebuie să fie. Dar acest lucru nu, este, nu se întâmplă în uh, alte state. Adesea dialogul acesta este doar un dialog între egali. E nevoie ca statele membre să structureze puțin acest dialog, să îi conferă o formă mai bună în așa fel încât să primeze principiul parteneriatului, așa cum este el de fapt și prevăzut. Și la sfârșit vreau să mă refer la faptul că organizațiile pentru societatea civilă au analizat schimbările din uh, recomandările specifice pentru fiecare țară, cu observația că politica de austeritate continuă. Sunt mai puține recomandări uh, uh, specifice pe țară pentru sărăcie s-au redus de la 12 la 6, iar uh, totul se axează acum pe ocupare, pe competitivitate și nu pe oferirea de locuri de muncă de calitate oamenilor, oferirea uh, unor locuri de muncă mm, care să-i scoată pe oameni din mm, precaritate. Se pare că acest lucru nu prea contează din recomandările de acum nu se întrezărește nicio strategie. Și la final nu pot decât să mă întreb, de ce metodologia de a reduce recomandările specifice pe țară fără a avea un obiectiv clar a fost calea preferată? Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta, dau acum cuvântul domnului Mauro Capello, care este un auditor de la autoritatea de auditare din Italia, reprezentați Agenția pentru Coeziune Națională din Italia. Vă dau cuvântul. Signor Presidente, signori deputati. Doamnă președinte, domnilor deputați, în primul rând vă mulțumesc pentru invitație. Din punct de vedere personal e o mare onoare că pot să fiu astăzi aici și mă voi referi la revizuirea strategiei Europa 2020 încercând să vă atrag atenția asupra aspectelor legate de formare, de educare, de recalificare, de dobândirea de noi competențe care să genereze locuri de muncă. Cred că obiectivele strategiei Europa 2020 sunt strâns legate de capacitatea cetățenilor europeni de a începe să gândească în mod inovativ și creator. Tocmai de acest motiv sunt convins că e necesar să avem în centrul discuției noastre elementul uman. Și de aici porni o reflexie privitoare la cea mai mare resursă uh, umană, și mintea, mintea, uh, creierul uman. Cu decizia 1350 din 2008, Parlamentul European a decis să uh, facă din anul 2009 an euro, european al inovării și al creativității. Trebuie spus că liniile directoare erau conținute în această decizie, provenind din recomandarea 962 per 2006 privitoare la competențele cheie pentru învățarea de-a lungul întregii vieți. Competența cheie numărul 5 era uh, să învățăm, să învățăm. Însă, Eh, deși denumirea era foarte bună, nu se spunea nimic eh, în legătură cu principiile fundamentale de funcționare a minții noastre, așa cum le-a studiat știința și nici despre tehnicile utilizate eh, de aceste principii. 2014 a fost anul dedicat creierului uman, însă și în acest caz cred eu că s-a ratat o șansă, pentru că 2014 ne-am concentrat mai ales asupra temei, sigur, importante și a, a maladeilor, atât neurologice cât și psihiatrice, și asupra temei inteligenței artificiale. Așadar, ce de făcut? Doamnelor și domnilor, doamnă președinte, propunerea mea uh, se încadrează în prioritatea creșterea inteligentă a strategiei Europa 2020, cu o inițiativă care mi-ar plăcea să se intituleze Să descoperim mintea umană. E, ar fi o inițiativă care să fie dedicată mai ales tinerilor europeni, dar și tuturor cetățenilor europeni care desfășoară activități de formare și de educare, ale, a învăța cum anume funcționează mintea noastră, și cum funcționează abilitățile corticale ale creierului nostru, așa cum ne-a învățat știința, care sunt tehnicile pe care noi trebuie să le utilizăm conform propriei vocații naturale, puterea imaginii. bine cunoscută tuturor celor care se ocupă de publicitate și puterea de asociere care stă la baza funcționării minții umane. Așadar, cum să dăm corp acestei idei? Doamnă președinte, Domnilor și domnilor deputați, vă propun uh, instituirea unui an european dedicat minții umane, care să se intituleze Capacitățile uh, mentale, abilitățile minții umane și ar fi frumos ca acest an în acest an să, să fie organizate conferințe, seminarii, dezbateri pentru a implica uh, organismele și autoritățile publice care se ocupă cu activitățile de formare, învățare, formare profesională pentru ca acestea să uh, difuzeze mai bine pe întreg teritoriul european principiile de funcționare a minții, aceste tehnici atât de importante care se utilizează la cel mai înalt nivel al managementului mondial. Vorbesc sigur de uh, mind mapping, harta minții umane și tehnicile brainstormingului, tehnicile memoriei și a rezolvării problemelor. Tante în questo anno europeo lanciare În acest an european ar fi important să lansăm campanii publicitare de informare cu mesaje cheie pentru a promova inclusiv redactarea unor studii la nivelul statelor membre, dar și la nivel european v-aș propune ca în cadrul programelor operative să promovăm cum să se predea aceste tehnici pe care vi le-am reamintit, brainstorming, mind mapping, problem solving, tehnici ale memoriei, cum să se aplice aceste tehnici la materiile de studiu, deci, de exemplu, matematici, literaturii, dar și științelor, jurisprudenței, deci dreptului, ingineriei, fizicii și așa mai departe. Ar fi, interesant să existe și documente din partea instituțiilor europene cu o anexă finală, cu o hartă mentală care să dea imediat percepția argumentelor și conceptelor cuprinse în directivă sau recomandare, oricare s-ar numi acest document despre care vorbesc eu. Și, în fine, Eh, Ce îmi place mie cel mai mult? Inițiativa unui campionat european al minții. Ideea ar fi uh, eh, minte europeană, să se numească minte europeană, deschisă tuturor tinerilor europeni, uh, care se desfășoare în patru uh, cadre, uh, în funcție de tehnicile utilizate, abilitățile corticale a minții noastre, mind mapping, brainstorming, tehnici de memorie și problem solving. Uh, E adevărat că aceste tehnici, acolo unde au fost ele utilizate, au dat rezultate extraordinare în ce privește îmbunătățirea motivării studenților și și în ce privește uh, o calitate ridicată a procesului educațional. Eu propun aceste acțiuni deoarece consider că e necesar să creăm o uh, societate alfabetizată din punct de vedere mental, cu rezultate pozitive pe toate obiectivele strategiei Europa 2020, fără îndoială. În încheiere, a spune că cineva a spus că mintea e ca o parașută. Ea funcționează bine doar dacă se deschide. Eu adaug că pentru ca parașuta să se deschidă, e necesar să fie cineva care să aibă curajul să se arunce în gol. Și atunci, Doamnă președinte și domnilor și domnilor deputați, voi care sunteți puternici Europei, vă rog să aveți curajul să vă aruncați în gol, dar cu parașută. Mulțumesc! Thank you very much. Be brave. Mulțumim. Deci mesajul a fost să avem curaj. Bun. Acum ultimul uh, invitat, doamna Anderson este directoare pentru politici europene a Confederației Angajatorilor Danezi, doamna Dorte Andersen, și sper să dea dovadă de curaj. Vă rog. Ja, mange tak, fru formand. Uh, og først og fremmest tak for... Øh, Mulțumesc. Mulțumesc pentru această invitație, pentru a participa la această conferință. Eu uh, reprezint o asociație care cuprinde 24.000 de angajatori din Danemarca. De fapt, cam jumătate din totalul celor care se află în Danemarca. Și am să încerc să vă transmit trei mesaje principale E un pic cam dificil să fii ultima persoană care ia cuvântul, pentru că au existat niște prezentări foarte interesante, foarte diferite unele de altele, însă am să încerc să vă fac și eu prezentarea mea. Bun. Ideea este să menținem un nivel ridicat de ocupare și să nu ne uh, um, împiedicăm de această dată limită 2020, ci să avem o perspectivă pe un timp mai îndelungat. Și să avem de asemenea și o eșalonare a eforturilor și să ne gândim în materie de benchmarking, bench learning, să organizăm niște stagii de formare, de pregătire care să fie mai de calitate. și să îndrăznim într-un târziu să vorbim de calitate, chiar și în momentul în care vorbim despre alte forme de învățământ. Și de asemenea, să fie implicați și partenerii sociali. Acum, care este situația? Unii spun că în Europa lucrurile merg mai bine. Însă, eu sincer nu consider că situația e așa de roză, pentru că, de fapt, creșterea se află în altă parte, în afara frontierelor europene. Și la noi, în Europa, lucrurile nu sunt chiar așa de strălucite. Noi, în Danemarca, depindem de creșterea, nivelul de creștere din Europa. Noi exportăm înspre Europa și unii sunt de părere că la noi situația e bună, rata de ocupare e bună, dar depindem de situația din Europa. Și dacă vă uitați la situația per total în Europa, nu e prea roză. De aceea noi trebuie să avem niște obiective de ocupare clare și obiective de creștere și un orizont uh, temporal mai îndelungat, 20 de ani, spre exemplu, pentru că trebuie să ținem seama și de dimensiunea demografică. și va trebui să ne gândim și la viitoarele generații. Și acesta este un uh, paradox, pentru că la noi se caută oameni calificați și nu se găsesc. Și în ciuda acestui fapt, totuși în continuare avem șomeri. De aceea trebuie ca aceștia să poată să revină pe piața muncii. Ar putea să fie o soluție. Și evident, mai sunt și tinerii S-a vorbit foarte mult despre uh, sisteme alternative de formare în care se combină, pe de o parte, învățământul și, pe de altă parte, stagiile în întreprinderi. La noi e un sector cheie pentru că se formează din ce în ce mai mulți oameni astfel. Și ne dăm seama că e o modalitate foarte importantă pentru a forma tinerii. Însă ceea ce trebuie este să formăm oameni specializați, pentru că dacă nu, atunci oamenii sunt formați, dar de fapt sunt formați și uh, după formare tot la șomaj ajung. Deci, formare profesională, dar în cadrul unei noi strategii UE 2020. Și iată că ajung acum la bench learning, care trebuie să fie utilizat pentru a instaura reformele necesare. Deci să avem mai întâi o evaluare a situației pentru a vedea dacă piața muncii funcționează corect, dacă locurile de muncă sunt de calitate, de o calitate superioară, în așa fel încât întreprinderile să aibă și curaj să investească. E o adevărată provocare. Și noi trebuie să dispunem de instrumente în așa fel încât reformele în curs să ne ofere și latura calitativă pe care o sperăm. Și trebuie să avem o, o, o posibilitate de a compara diferitele modalități de formare să avem anumite criterii obiective de evaluare. Și un ultim punct se referă la partenerii sociali și rolul acestora. Noi suntem o organizație care, de fapt, reprezintă angajatorii. Și avem și reprezentanți din rândul ONG-urilor. Împreună participăm la un forum care reunește mai mulți parteneri de acest tip. Și da, e clar că acest lucru nu e neapărat oglindit în strategia UE 2020. Și uh, Comisia Juncker consideră că partenerii sociali trebuie să fie luați în considerare mai pregnant și uh, trebuie ca latura economică să fie strâns legată de partenerii sociali. La noi, uh, partenerii sociali au cerut guvernului să organizeze cât mai bine această colaborare. Pentru că se pot găsi în comun soluții și pot fi și soluții noi. Și poate că ceva pe parcurs a uitat și care ar permite totuși o uh, ancorare Uh, mai puternică a strategiei 2020 și care ne-ar permite să atingem niște obiective mai concrete, mai uh, palpabile, constrângătoare pentru statele membre. Am putea să ne gândim la anumite instrumente care să fie obligatorii niște contracte, ca să zicem așa, de reforme naționale. Ne-am gândit acum câțiva ani la acest concept. Uh, între timp s-a uitat acest lucru, dar poate n-ar fi rău să ne mai uităm încă o dată la aceste contracte, pentru că ar fi ceva bun și pentru întreprinderi și pentru angajați, în așa fel încât statele membre să fie obligate să acționeze. Cam atât deocamdată și aștept cu nerăbdare întrebările din partea dumneavoastră. Mulțumesc pentru această prezentare, aceste prezentări foarte interesante și acum am să dau cuvântul coordonatorilor și membrilor supleanți, apoi Începem cu PPE, domnul Șălțe. Ja, von, von Din partea noastră, a grupului PPE, mulțumim foarte mult că ați depus efortul de a veni astăzi aici, la Bruxelles, la comisia noastră și considerăm că ceea ce a spus dumneavoastră nu este doar interesant pentru noi, ci și uh, ne dă de gândit. Vreau să mă refer la câteva aspecte care au rezultat în urma prezentărilor dumneavoastră. Considerăm cu toții că crearea de locuri de muncă în Europa este de prioritate majoră pentru noi toți. E bine că din diferitele prezentări am înțeles că există o distribuire diferită a locurilor de muncă, dar că e important în primul rând ca aceste locuri de muncă să existe. Și apoi rămâne de văzut. Chiar dacă la început locurile acestea de muncă nu sunt atât de bine Uh, plătite sau uh, nu corespund calificărilor, e totuși un semn bun că acestea există. Și după cum s-a spus, munca generează muncă. Să nu privim locurile de muncă existente ca fiind fixe. Ele aduc o plus valoare. Mulțumită inovării putem crea noi locuri de muncă, deci să nu ne temem de inovare. În ceea ce ne privește pe noi, ne interesează și demografia. Acest subiect e relevant nu doar pentru mine în calitate de cetățean german, ci și pentru multe alte state din Uniunea Europeană. Să discutăm așadar pe mai departe de ocuparea vârstnicilor, de ocuparea femeilor, de îmbunătățirea învățării pe tot parcursul vieții, de ocuparea transfrontalieră. Recomandările specifice pe țară din semestrul european ar trebui să fie, în mod logic, obligatorii și ar trebui să se bazeze pe planul național de reformă. Sunt multe aspecte importante. Mi-am notat mai mult, dar mi se pare că nu mai am timp, parcă două minute, nu-i așa? au și epuizat. Poate că vin în completarea mea colegi de la alte grupuri politice. Mulțumesc! Mulțumesc! Trecem la coordonatorul social-democraților, Iuta Steinrück. Mulțumesc tuturor invitațiilor, ne-ați oferit impulsuri importante, ați abordat domenii și e necesar să intrăm în detaliu am fost mulțumită de anumite prezentări. Unele nu m-au convins întru totul, așa cum a spus și colegul meu. Crearea de locuri de muncă trebuie să fie un lucru prioritar. Dar să nu fie orice fel de locuri de muncă, doar de dragul statisticilor, să fie locuri bune de muncă. Și aici am primul, prima întrebare către domnul doctor Vaize. Uh, câțiva ani am uh, fost președintă la agenția din jurul Ludwigshafen pentru ocuparea locului de mun- forței de muncă și nu știu dacă e o portiță de accesare a pieții de muncă, un loc de muncă precar. Rare ori aceștia, acești lucrători ajungeau să lucreze în condiții bune. Rare ori condițiile atipice de muncă uh, se transformau în ceva mai bun. Ba, mi se pare că în anii de când am părăsit acel post, lucrurile s-au înrăutățit. Cât de obligatorii să fie obiectivele strategiei Europa 2020? Asta e o altă întrebare. Mă uit la obiectivul pentru sărăcie voiam să scadă cu 20 de milioane numărul persoanelor sărace. Față de momentul de atunci, avem cu 7 milioane în plus oameni săraci. Și ar fi trebuit să ne dăm seama de atunci și până acum că avem nevoie de obiectiv obligatoriu. Doamna de Boe, spuneați că participarea este un element esențial al succesului în politică. Ce părere aveți? Cum putem să implicăm pe cei loviți de sărăcie în această dezbatere europeană mult mai bine? Platforma Europeană pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale, care se întrunește o dată pe an, vi se pare un instrument adecvat în acest sens? Sau uh, considerați că e loc de mai bine? Și o întrebare către toți invitații noștri. Adesea discutăm că sunt necesare reformele structurale – Dincolo de reforma pieței muncii, statele membre nu au idei noi. Ce părere aveți? Care sunt reformele structurale care ar fi absolut necesare pentru ca Uniunea Europeană să meargă mai departe? E vorba de atingerea unor noi obiective, uh, dar și completarea vechilor obiective cu utilizarea de instrumente noi. M-ar interesa niște perspective diferite Uh, venite din partea invitațiilor și știu că mi-am depășit deja timpul de vorbire, mă opresc aici. Mulțumesc. Doamna Harkin, din partea liberalilor. Întrebări, observații. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, vă mulțumesc pentru prezentări. Am ajuns mai târziu, dar am ascultat mare parte din ce au spus vorbitorii. Am parcurs și documentele pe care le-ați trimis, v-am ascultat și pe dumneavoastră și mi-am dat seama că există o serie de probleme importante. Mai întâi, lipsa coerenței. Faptul că nu aducem la oaltă, că nu există convergență între diferitele politici și fonduri. O altă problemă e aceea că nu avem posibilitatea de a evalua perspectiva în ansamblul său. Ascultând ce ați spus dumneavoastră, gândindu-mă cum să găsim mecanisme de ameliorare a situației, să facem ca semestrul să devină un exercițiu eficient, la fel ca și strategia Europa 2020, poate ar fi bine să avem un raport anual de progres în ceea ce privește obiectivele și strategia Europa 2020 se spunea că întârzierea revizuirii strategiei e o evoluție negativă și cu multe urmări grave. Mă interesează progresul care se înregistrează în statele membre. Mă interesează mai ales programele naționale de reformă. Avem un tablou de bord în ceea ce privește indicatorii de ocupare și sociali. Dar problema cea mai importantă este faptul că nu avem un mecanism de intervenție pentru anumite măsuri de corectare în momentul în care anumiți indicatori ating un anumit nivel. Care este părerea dumneavoastră despre asta, această situație? Deci avem indicatorii, adesea din cauza exercițiului de raportare, nu prea știm dacă state membre ating obiectivele sau nu și chiar și când nu le ating, nu avem ce să facem pentru ca statele membre să fie încurajate să meargă în direcția atingerii obiectivelor. Deci am avea nevoie de un mecanism de impulsionare, dacă vreți, pentru măsuri corective. Un alt lucru care ne lipsește este uh, faptul că nu avem conectorii necesari între pachetul uh, de investiție socială, uh, Uh, între metodele de coordonare la nivel social, semestrul european și așa mai departe. Lipsesc elementele de legătură între toate programele și fondurile existente. Aștept comentariile dumneavoastră și mai am, de fapt, trei întrebări scurte, pentru că colegii mei deja au menționat importanța locurilor de muncă decente. La OEM există o definiție globală. Care este părerea dumneavoastră? Sunt argumente cum că un loc de muncă rămâne totuși un loc de muncă, că e practic o portiță și că automat ajungi să lucrezi mai bine în curând. Am depășit oare timpul? Oh. Păi ați vorbit șase minute și jumătate. Mințiți, doamnă președinte, glumește doamna Harkin. 30 de secunde mai am nevoie. Deci, ce părere aveți despre asta în relație cu sărăcia? Pentru că sunt două fațete ale monedei. Odată se spune că toate locurile de muncă trebuie să fie decente, de cealaltă parte se spune că păi, un loc de muncă e un loc de muncă. Trebuie să găsim uh, pe undeva numitorul comun. Și mai este și problema inegalităților, pentru că inegalitățile iau amploare în mare parte din statele membre. Cum credeți că putem utiliza semestrul european pentru a contracara și asta? Uh, o întrebare către colega din Danemarca care spunea că competențele nu corespund pieței muncii. Să ne uităm la ce s-a întâmplat în președinția anterioară. Mi se pare că uh, faptul că avem uh, supracalificări e și el problematic. Sunt oameni mult prea bine calificați. Sigur, auzim de cei care nu sunt destul de calificați, dar adesea și cei care sunt supracalificați se află la ananghie. Mulțumesc. Ce părere aveți despre asta? Mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Domnul Sirichiotis, uh, din partea grupului GUE. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, Πράγματα να ευχαριστήσουμε τους ομιλητές ε, για τις... Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc uh, oratorilor și celor care au făcut prezentări pentru ideile înaintate. Cred că trebuie să analizăm conținutul lor și să examinăm și problema austerității. Pentru că altfel nu o să reușim să ne atingem obiectivele în ceea ce privește reducerea sărăciei, ocuparea și așa mai departe. Acele țări care au probleme, cum ar fi Grecia, suferă din cauza politicilor de austeritate care, de fapt, duce la o înrătățire a situației, a sărăciei și devine din ce în ce mai greu să uh, depășește acest moment. Așa cum au spus și alți oratori, mai ales doamna de Boe, uh, faptul că nu există rezultate concrete, reale în lupta împotriva sărăciei. Aceasta este o problemă și pare foarte clar, din, reiese clar din ceea ce a spus doamna de Boe, că, de fapt, Comisia Europeană ar trebui să se aștepte la rezultate substanțiale care să fie și realizate. Și uh, s-a vorbit și despre necesitatea unui uh, veritabil dialog social și faptul că trebuie să se lucreze uh, în comun pentru a, a face eforturi comune pentru a pune capăt sărăciei, pentru a atinge nivelul dorit de coeziune socială, de creștere, de ocupare. În ceea ce ne privește, noi uh, vrem să vorbim despre locuri de muncă de calitate, locuri de muncă durabile. Europa are nevoie de acesta și trebuie să depună eforturile necesare pentru a face față problemelor cu care se confruntă. Însă, în acest sens, Uniunea Europeană nu ar trebui să ceară lucrătorilor să plătească acest preț și să li se ceară lor să fie din ce în ce mai competitivi. Și asta doar de dragul creării unor locuri de muncă dacă e să ne uităm și la alte astfel de situații pe, în altă parte, în alte părți ale lumii, ci trebuie să menținem acel nivel de decență necesar în Uniunea Europeană. Și după cum am spus și mai devreme, strategia UE 2020, în momentul în care vrem să ne atingem obiectivul creării locurilor de muncă, e nevoie de investiții publice. Și vedem asta că în foarte multe uh, state membre. Nu există aceste investiții și asta e o mare greșeală. Da, observăm că există eforturi de a atrage firme mari, multinaționale, care să vină să investească, însă acestea vor să investească fără niciun fel de riscuri. Așa că planul prevăzut de președintele Juncker ar putea la un moment dat să fie foarte util. Acum, aș dori să adresez o întrebare. Cum anume am putea descrie situația în ceea ce privește uh, consecințele politicilor de austeritate, pentru că aceste politici de austeritate uh, duc, de fapt, la o sporire a șomajului. E o legătură directă. Și o întrebare către domnul Vaize. În ceea ce privește dumpingul salariilor în uh, Germania, fenomenul acesta ne permite să ajungem la niște rezultate mai bune? Mulțumesc, spune doamna președinte. Mai întâi, felicitări, domnule Eduard Mata. E ziua dumneavoastră astăzi, ați încercat să ne ascundeți acest lucru, dar noi știm tot. Așa că la mulți ani. And then I'll give the floor to Laura. Și acum o să-i dau cuvântul Laurei. Grazie, președinte. Mulțumesc. Doamna președintă, și mulțumesc tuturor invitațiilor care ne-au oferit o viziune transversală situației, ocupându-se de diverse elementele strategiei acesteia pe care am putut-o citi datorită lor din perspective diferite. Aș avea câteva observații și poate reușim să analizăm lucrurile în detaliu primul rând, mă adresez reprezentantei sindicatelor din Suedia și aș întreba-o care e uh, raportul dintre politică și sindicate în țara sa, pentru că, sincer vorbind, uh, dumneavoastră evocați o lume necunoscută în Italia, o lume în care reprezentanții sindicatelor chiar uh, transmit plângerile lucrătorilor și sunt interlocutori nu doar că li se dă ascultare, ci și se ține cont de poziția lor. Ceea ce, de exemplu, în țara mea nu se întâmplă. În Italia, în general, sindicatele sunt avamposturi ale partidelor politice. Uh, cariera de politician uh, se începe în sindicate da, și apoi uh, acești oameni se transformă în poeticieni de profesie. Deci care ar fi linia de, uh, de marcare în Suedia dintre aceste două poziții? Apoi, am auzit că s-a vorbit aici de locuri de muncă atipice pentru a se sublinia că, deși sunt locuri de muncă, se acceptă orice fel de loc de muncă până la urmă. Eu însă uh, aș fi de părere că dacă suntem de acord cu acest principiu și facem din el o regulă, sigur dacă nimeni nu se opune, da, această situație devine o regulă, deși se naște cu o intenție pozitivă, până la urmă devine un fel de cancer care nu mai poate fi stârpit ulterior. Și încă o observație. Când vorbim de reprezentanții partenerilor sociale, pe de o parte spune că poate că și părțile sociale pot fi reprezentate în aceste formuri. Atunci când poate și cetățenii devin într-o câteva membri ai instituțiilor că nu uită cine sunt și de unde vin atunci când ajung în niște posturi înalte. Interesant ce s-a spus în legătură cu indicatorii uh, extreme și uh, necesitatea unui salariu minim ca măsură și ca formă de protecție și mai ales protecție împotriva riscului de excluziune socială și garantarea demnității. Și mă întreb atunci când vorbim de acești indicatori sociali ai sărăciei. Ce indicații aveți pentru noi? Cum am putea oare cât mai bine posibil să uh, stabilim date certe, cifre, pentru că, sincer vorbind, uh, de un an de zile, cea, de când sunt parlamentar, cea mai mare dificultate cu care m-am confruntat e cea de a avea, într-adevăr, niște indicatori sociale clari și siguri ai sărăciei, uh, ai condițiilor uh, de sărăcie în Uniunea Europeană. Și am auzit că s-a vorbit și de coordonare ex ante a reformelor structurale, ca să se poată vedea care sunt efectele acestor reforme. Eu aș spune, bun, foarte bine, dar asta trebuia făcut atunci când am început să impunem aceste reforme structurale. Acum, eh, dincolo de o evaluare ex ante, putem face și o evaluare foarte clară ex post a reformelor structurale. Pentru că masacru, adevăratul masacru social eh, care eh, s-a produs, s-a produs sub ochii tuturor. Din păcate, poate acum câțiva ani de zile puteam să invocăm acest studiu preventiv în aplicarea reformelor structurale, însă astăzi putem doar evalua care au fost efectele acestor reforme structurale. Și apoi, nu știu, poate că cineva va putea răspunde în legătură cu o problemă care a fost evocată aici, dar uh, poate așa, în trecere. Adică unul din obiectivele actuale președinții uh, semestriale e cel de a rezolva problema șomajului pe termen lung. Eu consider că de acolo apar multe alte probleme. Uh, sărăcia infantilă, cred eu, că este o consecință a șomajului pe termen lung. Iată, uh, părinții care de mult timp se află în șomaj nu pot garanta un trai decent și demn uh, copiilor lor. Așadar, ați avea sugestii uh, în legătură cu această problemă? Și apoi, da, mintea umană. Am ascultat cu mare interes intervenția domnului profesor Capello, care în țara mea e o persoană uh, de mare reputație și jur că închei după asta, însă vreau să întreb. Cum anume se folosește deja în practică ideea sa atât de inovatoare? Are exemple cu această hartă mentală care e utilizată în domeniul inovării pentru a încerca să dăm și răspunsuri eficiente? Mulțumesc! Mulțumesc. Acum dau cuvântul uh, doi membri ai Comisiei uh, pentru bugete. Și apoi vor începe și răspunsurile. Doamna Gardia Saval are cuvântul în primul rând, din partea grupului socialiștilor și democraților și, sigur, reprezentantă și chiar a Comisiei pentru Bugete. Vă rog. Sí, muchas gracias, presidenta. Como bien dice, vengo de la Comisión de Presupuestos y... Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. După cum a spus, eu sunt din partea Comisiei pentru Buget și aș dori să o întreb pe invitații noștri cum văd ei relația uh, care există între faptul că avem atât de multă întârziere în obținerea rezultatelor fixate în strategia UE 2020 și faptul că nu avem uh, o finanțare europeană suficientă care din punctul nostru de vedere al Parlamentului European este ceva foarte important, pentru că e clar că acum negociem uh, uh, bugetul pentru 2014-2020 și una din marile întrebări dezbătute aici în Parlament, cum ar trebui să acționăm în așa fel încât aceste obiective să poată fi realizate cu bugetul de care dispunem. Și având în vedere că în momentul de față Comisia Europeană tocmai o face o revizuire a acestor uh, bugete pentru uh, uh perioada 2014-2020, aș vrea să știu dacă eventual sunt solicitări solicitări, comentarii, sugestii și anume cum am putea să îmbunătățim anumite programe, care programe de finanțare ar putea fi astfel îmbunătățite pentru perioada ce ne-a mai rămas până în 2020. Cam atât, mulțumesc. Thank you. Mulțumesc. Și acum Ernest Maragal din partea verzilor, de asemenea tot din partea Comisiei pentru Bugete. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Astăzi discutăm mai mult despre efecte decât de cauze. După anii aceștia de criză, eu cred că putem spune că acum ne aflăm în fața unor efecte imense care duc la inegalități, care duc la șomaj, sărăcie extremă, tot ceea ce au spus invitații noștri. Și aceste inegalități crescânde au consecințe dramatice pentru milioane de cetățeni. Și aș dori să vă spun mai ales în acele țări care uh, au fost reprezentate aici astăzi, uh, sau uh, e clar că uh, Germani, uh, Germania, da, Danemarca, uh, Belgia au uh, luat cuvântul, însă nu am avut și un punct de vedere din partea acelor țări care au fost cele mai afectate, cum ar fi, spre exemplu, Spania. Am să mi formulez altfel. Strategia UE 2020 este încă o victimă a pactului de creștere și stabilitate. Poate e mai radical dacă spun lucrurilor pe nume așa, însă asta este realitatea. Noi am definit niște criterii pentru Europa și am lăsat executarea reală a acestor programe la latitudinea statelor membre și la final suntem scandalizați de statistici care de fapt duc la o reducere a serviciilor publice și uh, o sacrificare a bunăstării pe uh, altarul austerității. Așa că e nevoie de reforme și vrem să pedepsim statele membre care n-au fost suficient de atenți în propria lor politică de pedepsire și de austeritate. Și acum ce putem face? Cum putem, din punct de vedere bugetar, să înaintăm. Avem nevoie de un plan, un plan care, da, în momentul de față are intenții bune pentru viitorul Europei. Dar nu știu dacă vom reuși să obținem uh, sume suplimentare pentru bugetul european deja destul de modest. Și asta e de foarte, foarte îngrijorător. Mai mult decât atât, e vorba de un plan bugetar cu anumite obiective în materie de coeziune socială și, oricum, fără niciun fel de uh, strategie de creștere obligatorie la nivel european. Și din când în când auzim tot felul de ecouri că nu se vorbește nici de uh, locuri de muncă decente, nici de latura socială, ci prin acest plan, de fapt, creăm condițiile pentru a avea un nou val de imigrație masivă, dar la nivel intraeuropean. Și aș dori să întreb pe invitații noștri din această după-amiază dacă sunt de acord cu uh, aceste recomandări ale semestrului european care își dorește să sporească nivelul de exigențe și oare trebuie să ne așteptăm din partea Comisiei Europene la o atenție sporită față de disparitățile regionale care în ultima vreme au crescut foarte mult și s-au accentuat? Și întrebarea este oare n-ar trebui să avem niște politici țintite pentru acele situații de șomaj structural, de sărăcie extremă pe care le-am constatat în aceste regiuni, în anumite regiuni defavorizate? Și cred că aici e vorba de o provocare pe care strategia UE 2020 trebuie să o preia, nu numai la nivel formal, și să corespundă cu realitatea, ci și să o preia cu voință, dorință de reformă în profunzime. Mulțumesc! Thank you. Uh, well, Madame de Mulțumesc! Și doamna de Boe, dumneavoastră a spus în introducerea dumneavoastră că impactul strategiei UE 2020 e foarte redus, aproape zero. Acum, noastră ați făcut o prezentare, ați observat că există foarte multe întrebări, aproape toate pe aceeași temă. Așa că vă propun acum să luați cuvântul din nou și începem exact în aceeași ordine, domnul Weiser. Știu că este imposibil, dar v-aș ruga să fiți cât se poate de conciși și să vă referiți la acel element care vi se pare cel mai să-l formulați foarte concis, clar și răspicat. Vă rog, domnul Vaide, mai întâi aveți cuvântul. Da, mai multe întrebări și comentarii s-au referit la ce este o ocupare tipică, loc de muncă obișnuit, precar. Există o informație clară că anumite forme de Uh, mini-joburi, uh, locuri de muncă cu jumătate de normă, au creat, generat locuri de muncă mai bune și au dezvoltat piața muncii. E critic faptul că deocamdată nu există neapărat o avansare în carieră de îndată ce ocupi un loc de muncă, să zicem, care este suboptim. Dar se reduce șomajul. În al doilea rând, definiția din sau atipic, tipic, nu mai ține pe viitor, pentru că astăzi există forme de ocupare pe internet. Poți să te înscrii în anumite proiecte. Poți să obții asigurare de pensie fără asigurare socială, de exemplu, și asta în străinătate. Tipic și atipic nu mai sunt ce era odată. În al doilea rând, se discută despre ce reforme structurale mai uh, trebuie întreprinse, pentru că vedem că există state care, față de cetățenii lor, nu oferă un standard minim de servicii comparativ, de exemplu, cu alte state europene. De exemplu, nu există orientare în carieră, consiliere în carieră, încă din școală. Nu există ajutor pentru a te ajuta, ajuta singur mai târziu nu există o cooperare între lucrători și angajatori în educație și formare, pentru că, până la urmă, costă pe toată lumea, dar uh, pentru viitor oferă mai multe șanse. Și, nu în ultimul rând, tot uh, cu referire la ocupare, toată lumea trebuie să dea dovadă de flexibilitate. Când îți alegi un loc de muncă, să dai dovadă de mobilitate, să sacrifici la nevoie o sâmbătă pentru cursuri de educație și formare. Fără așa ceva, nu vom izbuti și nu vom atinge obiectivele dorite. Cu privire la politica de austeritate, nu pot să mă refer ca și șef al acestei instituții europene, ci ca și uh, șef al Agenției Federale pentru Muncă. În urmă cu 10 ani, deficitul era de câteva miliarde. Am învățat însă să gestionăm banul în așa fel încât să fim eficienți, să utilizăm bani doar atunci când ajută. Avantajul este că acum, pentru tineri, avem suficienți bani și structuri suficiente în așa fel încât să-i putem sprijini. Deci în 10 ani de zile am reușit să ajungem la un șomaj redus în rândul tinerilor. E și asta o formă a politicii de austeritate. Să te descurci cu cât ai, să faci ce poți mai bine și în criză. În timpul crizei la noi uh, nu au prea existat efecte pentru că noi am avut rezerve de vreo 18 uh, miliarde de euro și repede am putut să oferim sprijin oamenilor și întreprinderilor, în așa fel încât să nu fie concediați lucrătorii. Mă uit la faptul că alte țări nu au aceste structuri. Și nu are niciun sens să băgăm bani în structuri proaste. Două treimi din uh, locurile de muncă cu contract pe durată uh, îndelungată reprezintă locuri de muncă ocupate de oameni fără o educație și formare adecvată. Și uh, este problematic în special grupul 50+. Plus. Există în continuare anumite rezerve și reticențe. Iar în ceea ce privește migrația masivă în Europa, suntem recunoscători țărilor europene care, după unificare, au angajat mii de tineri din fosta DDR. Același lucru se întâmplă acum în sens invers. Iar pentru Europa e un semnal frumos și nu putem decât să sperăm că tinerii nu-și vor uita patria și că se vor întoarce când va fi cazul. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna de Boe! Pour euh, continuer sur... Euh, Mulțumesc! Voi uh, continua să mă refer la ocupare, deci într-adevăr noi dorim locuri de muncă de calitate, încă din start, dorim și un nivel ca să spun așa, mai macro. Dacă încep să se mulțească locurile de muncă atipice, câteodată e vorba de persoane deja formate care doresc să fie remarcate, dar totuși în ansamblu se vor deteriora condițiile de muncă ale tuturor lucrătorilor dacă se mulțesc aceste locuri de muncă atipice. Deci trebuie să fim foarte prudenți uh, în legătură cu această situație Sigur, austeritatea în, Belgic, în Belgia, totuși, noi credem că suntem o țară destul de privilegiată în acest sens, datorită sistemului de protecție socială de care am dispus de dinainte, care totuși a ne-a protejat de efectele crizei în mare măsură, însă astăzi vedem că acest sistem uh, încet încet începe să uh, slăbească nivelul de protecție. Am avut uh, degresivitatea crescută, s-a a asigurărilor de șomaj, Apoi există din ce în ce mai, multe, din ce în ce multe sancțiuni uh, în domeniul muncii și constatăm că nu doar în Belgia, desigur, sunt persoane care chiar dispar de pe radar din circuit, mm, persoane care nu mai beneficiază nici de alocații de șomaj, dar nu mai au nici asigurări sociale, nu se mai îndreaptă spre organismele de ajutor social, deci pur și simplu dispar de pe radarul nostru, nu știm ce se întâmplă cu ele. Și ca să răspund la întrebarea în legătură cu participarea și platforma europeană a luptei împotriva excluziunii sociale și Europa 2020, în fiecare an avem o mare reuniune la nivel european. Sigur că e bine că există asemenea reuniuni și pentru persoanele care trăiesc în sărăcie, în stare de sărăcie, și pentru cei implicați în lupta împotriva sărăciei să se întâlnească la nivel european. E bine, însă e insuficient. Noi, cu serviciul nostru, încercăm să pregătim aceste reuniuni și e extrem de dificil când vorbești cu persoanele acestea, dificil să le motivezi și Europa rămâne un domeniu complex, complicat. Și primim foarte puține informații în legătură cu ordinea de zi, cu ce se va dezbate acolo, deci practic nu putem să pregătim cum se cuvine aceste reuniuni și când vorbim cu persoanele acestea care trăiesc în sărăcie, uh, care își doresc uh, să aibă competențe, dar nu pot citi documente, de exemplu în engleză, dacă sunt francofon sau flamanzi. Deci trebuie o pregătire serioasă, ceea ce a lipsit până acum. Deci trebuie să avem uh, Uh, putința de a ne pregăti și oricum o reuniune, măcar generală pe an, nu e de ajuns ca să stabilim legături cu cetățenii cei mai defavorizați și Uniunea Europeană. Trebuie să avem întâlniri uh, mai frecvente, în primul rând la nivelul statelor membre, cu responsabili, funcționari, cu asociațiile care luptă împotriva sărăciei. Cam atât uh, ce privește răspunsul meu. Mulțumesc! Mulțumesc și acum următoarea invitată. Doamna Negren. Allra först vill jag svara på den konkreta fråga som kom om... Mulțumesc. Eh, aș încerca să răspund eh, punctual la eh, întrebările care au vorbit de legătura dintre lumea sindicală și politica guvernului din Suedia. A spus deja că sunt trei organizații sindicale centrale în Suedia. L-am enumerat în, în prima mea intervenție. În alte țări europene nu sunt atâtea organizații sindicale centrale. În plus, în uh, Suedia sunt mai multe organizații în funcție de sectorul uh, profesional preferat, nu neapărat în funcție de familia politică, ceea ce schimbă foarte mult uh, raportul nostru uh, de, între, sau raporturile dintre angajatori și angajați. Temele dezbătute astăzi aici probabil că se pot rezuma după cum urmează. Euro, obiectivele Europa 2020 sunt bune, dar insuficiente Trebuie să existe investiții de calitate, trebuie să se stimuleze cererea, să progreseze economia, care să fie într-adevăr un motor al creșterii. Economia și politica trebuie să aibă în centru întotdeauna uh, persoanele și securitatea socială, totuși, e ceva productiv, pentru că dacă te simți sigur din punct de vedere social, chiar dacă nu ai un loc de muncă temporar, te afli în șomaj, totuși faptul că dispui de o protecție uh, este ceva productiv, menține coeziunea socială, uh, împiedică pur și simplu prăbușirea uh, vieții persoanelor. A putea să pui pâine pe masă e ceva esențial. Și apoi și uh, elementul legat de salariu, desigur, e ceva central. Sărăcia are legătură cu calitatea locului de muncă și uh, de a se vedea care locuri de muncă sunt bune și care nu, pentru că sunt locuri de muncă mm, care nu-ți permit să ieși din sărăcie. Și din păcate sunt din ce în ce mai multe asemenea locuri de muncă în uh, Uniunea Europeană. Iată, sunt săraci, persoane uh, care trăiesc în sărăcie, deși au un loc de muncă, pentru că sunt, sunt locuri de muncă cu salarii foarte reduse, care nu permit ieșirea din sărăcie. Sunt noi forme de contracte de muncă în care nu se specifică uh, orarul de muncă, sunt extrem de elastice, asta în beneficiu angajatorului, desigur, și uh, asta nu este ceva productiv. Și în încheiere, Europa 2020 trebuie să își propună aceste obiective sociale în toate politicile, să fie ceva transversal, politica de ocupare și politica socială nu trebuie să fie doar ceva decorativ, ci un element esențial al politicii, întotdeauna în favoarea cetățenilor. Mulțumesc și acum doamna Helferich are cuvântul. Vă rog. Yes, thank you very much. Um, I, I... Mulțumesc. E interesant faptul că ne axăm din nou pe politicile de ocupare dar se spune prea puțin despre sistemele de protecție socială care au uh, servit uh, drept au, au fost o zonă tampon în timpul uh, crizei, practic. Și ne-au ajutat mult. Vrem, noi, cei de la platforma socială, am avea pretenția să existe cel puțin o directivă cadru în ceea ce privește un salariu minim adecvat. Salariul minim adecvat e crucial pentru ca oamenii să aibă siguranța în momentul în care accesează piața muncii. Pledoria mea este aceea de a spune, da, ocuparea e importantă, e crucială adesea, dar nu este un panaceu, pentru că nu rezolvă toate problemele. E important să existe o bază pe care oamenii să, să, în care oamenii să aibă nădejde, oamenii să fie încurajați să meargă să caute un loc de muncă, pentru că e o problemă în momentul în care ești șomer pe termen lung și te îndatorezi. A beneficia de un sistem de protecție socială adecvată, cu un venit minim adecvat, reprezintă o garanție pentru cei care accesează piața muncii. În al doilea rând, reformele structurale se învârt în jurul ideii de competitivitate și pun presiune la nivelul salariilor. Tocmai de aceea, din ce în ce mai mulți oameni care lucrează sunt săraci și lucrează în două, trei uh, locuri, neavând un salariu care să le asigure un trai decent. În al doilea, în următorul rând, e important să vedem ce se întâmplă cu reforma sistemului de pensii în statele membre și cu ce impact pe termen lung vor, avea, vor fi înfăptuite aceste reforme. Să măsurăm impactul la nivelul oamenilor, la nivelul femeilor, de exemplu pentru că aici apar încă probleme. Am luat notă cu satisfacție de faptul că se vehiculează importanța studiilor de impact. Ce se întâmplă cu politicile sociale în momentul în care se transformă politicile macroeconomice? Ce se întâmplă cu cei care sunt în pragul sărăciei sau în sărăcie? E important să existe o raportare anuală pentru monitorizarea implementării recomandărilor specifice pe țară, astfel încât să știm ce se întâmplă, cu ce efect au fost date aceste recomandări, dacă au fost implementate și dacă implementarea a fost una adecvată. Platforma Europeană împotriva sărăciei a fost o dezamăgire pentru organizațiile de societate civilă, deoarece a fost salutată ca fiind un proces, nu doar un eveniment de o zi sau două dată în an. Speram să fie un proces de monitorizare a atingerii obiectivelor de sărăcie, dar nu s-a întâmplat asta, așa că așteptăm cu nerăbdare propunerile din partea Comisiei Europene despre reorganizarea acestui dialog. Dialogul ar fi trebuit să fie unul adevărat, în special cu oamenii care chiar sunt săraci și care chiar vin o dată pe an la evenimente, dar procedura de consultare care a dus la convenție ca eveniment anual este una lacunară și trebuie clar reformată, în așa fel încât societatea civilă să se poată angaja realmente într-un dialog cu instituțiile. Societatea civilă nu înseamnă doar cifre și numere, înseamnă și acumularea de experiențe în acest sens. Cu privire la tabloul de bord, noi am cerut mereu un tablou de bord și un mecanism de stimulare a măsurilor de corectare. Pare rău că nu pot să acopăr tot spectrul întrebărilor. E, a fost însă interesantă întrebarea ce putem face cu finanțarea. Platforma a propus să combinăm finanțarea primită pe Fondul Social European, FEDER, uh, Uh, EASY și uh, Horizon, în așa fel încât să sprijinim politicile sociale și să oferim uh, sprijinul necesar organizațiilor sociale care ajută la implementarea acestor strategii. Garanția pentru tineret cu 3 miliarde de euro Știm mult prea puține despre ce se întâmplă în statele membre și n-a fost făcută nici măcar o recomandare specifică pe țară cu privire la implementarea garanției pentru tineret în exercițiul din 2015. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Capello. Grazie, signor Presidente. I temi che sono stati proposti... Mulțumesc, doamnă președinte. Sunt teme de discuție foarte interesante ba uh, chiar educătoare. M-aș uh, uh, grăbi să încep cu ocuparea. Nu știu ce se întâmplă în alte țări europene, dar știu foarte bine ce se întâmplă în Italia. Munca atipică, lucrurile de muncă atipice au fost văzute într-adevăr la început ca o oportunitate, ca un prim pas pe piața muncii, ca mai apoi să dobândești o poziție mai stabilă. Așa ar fi trebuit să stea lucrurile, dar n-au stat deloc așa din ce cauză sau la ce a dus asta? A dus la o ă, neîncredere ă, a populației ă, în aceste soluții, mai ales în rândurile tinerilor. În ce privește austeritatea, s-a cerut opoziția grupului de experți. Din punctul meu de vedere, eu am văzut ce suferințe s-au creat, mai ales în lumea educației, asta ca o consecință a fenomenelor la care mă refeream anterior și uh, Asta a dus la stoparea principalului vector de creștere economică. Eu sunt convins că educația, formarea profesională sunt steaua polară după care trebuie să ne orientăm. În ce privește distanța dintre obiective și uh, bugete, supus atenției noastre de deputata de la Comisia pentru Bugete, cred eu că dovada sau cea mai evidentă a faptului că nu e suficient să atragi fonduri. Sigur, în, sector, în sectoarele cheie și importante, însă trebuie de asemenea văzut cum anume sunt folosiți acești bani. Deci trebuie mai întâi de toate să formăm persoanele, să le alfabetizăm din punct de vedere mental, cum spuneam eu. Deci să fie folosiți uh, la mod optim acești bani. Nu e o întâmplare. În ce privește utilizarea fondurilor în țara noastră, Italia, avem mari dificultăți de acces la aceste fonduri. Ceea ce mă ă, ceea ce permite să fac o observație în punct de vedere al reformelor structurale. E clar că e nevoie de o, o simplificare care să facă mai accesibilă și utilizarea resurselor europene pentru toți cetățenii. Și, în fine, am fost întrebat pe uh, subiectul acesta al tehnicilor de antrenament mental, dacă este utilizat uh, acest set de tehnici de anume perso anumite personalități sau manageri. Eu m-aș referi la unele din cele mai prestigioase universități din Anglia, Cambridge și Oxford, însă am o listă foarte lungă, inclusiv în Statele Unite, Canada, universități care în curicumurile lor în primul și în primul rând, uh, au uh, predarea acestor tehnici. Mind mapping, problem solving, probleme de memorie. Aș cita pe doctorul Oppenheimer, care a declarat public că utilizează aceste tehnici și vorbim de președintele multinaționalei de, uh, de Bears, care, diamante. Uh, m-aș uh, gândi la IBM, departamentul teaching de la IBM, pe Ministerul Apărării din Noua Zeelandă, care utilizează aceste metode pentru a-și forma propriile trupe. Lista e lungă, dar la nivel personal m-aș referi doar la dirijorul Orchestrei Filarmonice din Boston, domnul Zander. Deci, iată, o listă întreagă de personalități uh, din domeniile uh, Uh, din toate, de o gamă variată de domenii care utilizează aceste tehnici, care utilizate pe scară largă, ar putea duce la rezultate importante, cred eu. Mulțumesc! Thank you. And uh, next is uh, Madame Anderson. Urmează doamna Anderson din Danemarca. Ja, mange tak. Øh, jeg vil forsøge at samle øh, spørgsmålene også i, i voi încerca să grupez puțin întrebările. În primul rând, ocuparea. Mă voi referi, desigur, la exemplul danez. Danemarca are modelul renumit de flexicuritate. Piața noastră de ocupare este una adesea foarte dinamică și oamenii au curajul să caute un loc nou de muncă. Avem 800 de mii ocupare nouă anuală. E mult pentru un stat cu 5 milioane de locuitori. Sunt foarte multe fluctuații. Deci se oferă locuri noi de muncă zi de zi. Se creează noi locuri de muncă, se acoperă noi lacune. Deci, o treime din locurile de, o treime din locurile de muncă acordate zilnic sunt acordate șomerilor. E important ca structurile să fie reformate. Avem nevoie de piețe de, de, ale muncii deschise și dinamice, în așa fel încât oamenii să îndrăznească să-și caute un loc de muncă nou, mai bun, un loc de muncă mai bine plătit, cu mai mult potențial, mai, cu mai multe perspective. Parcă reprezentanta grupului ALDE spunea că există mulți tineri supracalificați în Europa. Tineri cu studii universitare care nu-și găsesc un loc adecvat de muncă. Și de aceea sunt obligați să accepte locuri de muncă pentru care sunt supracalificați. Benchmarking-ul ar putea ajuta aici în așa fel încât să corectăm această situație, de fapt dinainte ca ea să se înfăptuiască. Tendința în legătură cu Europa 2020 era aceea de a spune că 40% din toți tinerii ar trebui să primească o diplomă universitară. Ne-am axat mult pe mult pe studiile universitare. Studiile universitare, da, au un prestigiu mai mare în fața unor școli profesionale, dar ar fi trebuit să preîntâmpinăm această uh, idee preconcepută. De aceea e importantă cooperarea între instituțiile de învățământ, partenerii sociali, întreprinderile, autoritățile, guvernul, pentru că această cooperare este primordială în așa fel încât să gândim orientat către viitor. De ce au nevoie oamenii? De ce avem nevoie pe piața muncii? Mai sunt multe de făcut. ceea ce privește mecanismul de declanșare de care ar fi nevoie în Europa, în așa fel încât statele membre să înfăptuiască reformele necesare și să ia în serios uh, recomandările specifice pe țară. Trebuie să cuplăm totul cu mijloacele financiare europene. Să fim constructivi ca și stimulent sau sancțiune. În momentul în care implementează statele membre recomandările, să se ofere, de exemplu, mai ușor subvenții, în așa fel încât să fie înfăptuite reformele necesare. Pur și simplu, trebuie ca finanțarea europeană să fie cuplată cu implementarea concretă a unor reforme. ceea ce privește formarea profesională, formarea alternativă, formarea pe tot parcursul vieții. Statele membre nu au implementat întotdeauna mijloacele necesare. Și mă opresc aici. Mulțumesc. Mai sunt trei vorbitori care intervin acum. Doamna Sander. Vă dau dumneavoastră cuvântul mai întâi. Mulțumesc. Madame la Présidente. Je partage... Mulțumesc, doamna președinte. Eu împărtășesc îngrijorările în ceea ce privește situația socială în diferite țări ale Uniunii Europene. E adevărat că situația aceasta a fost descrisă astăzi și, de altfel, chiar săptămâna trecută un nou raport a fost publicat în țara mea, în Franța, și a tras semnalul de alarmă în ceea ce privește situația de precaritate și de sărăcie a copiilor. Acum, cu acestea fiind spuse, Uh, eu sunt convinsă că situația, și de altfel acest lucru a fost spus de anumiți oratori, uh, trebuie să cuprindă și latura aceasta de crearea unor locuri de muncă. Și astfel, uh, permițând accesul la un loc de muncă, vom putea să luptăm mai bine împotriva precarității și a sărăciei. Pentru că eu cred că un loc de muncă înseamnă, de fapt, un venit dar înseamnă de asemenea și o demnitate. Înseamnă de asemenea și o locuință, un acces la îngrijiri de sănătate și așa mai departe. Și, de fapt, accesul la ocupare ar permite să rezolvăm un anumit număr de uh, dificultăți cu care ne confruntăm astăzi. Și asta ar trebui să ne permită, de asemenea, să ne apropiem de obiectivele fixate în strategia UE 2020. Astăzi situația este destul de dezechilibrată în sânul Uniunii Europene cu un anumit număr de state membre care au o rată a șomajului foarte ridicată, în timp ce alții uh, au o rată a șomajului mai scăzută, da, sau se confruntă cu alte probleme, nu au suficientă mână de lucru. Și e clar că e nevoie de diferite soluții pentru că nu poate exista o soluție unică. Eu aș dori să propun câteva și să văd care este părerea dumneavoastră, știind că o parte dintre ele au fost deja abordate. Eu sunt de părere că e nevoie de o soluție în parte europeană, în parte națională. În momentul în care ne referim la dimensiunea europeană, mă refer la semestrul european. Așa cum s-a mai spus de altfel și de uh, doamna comisar, și de Comisia Europeană în general, de altfel. E nevoie de o uh, de indicatori sociali, pentru că ei sunt cei care ne vor uh, indica exact ce se întâmplă concret în fiecare stat membru. Însă întrebarea următoarea este aceasta. Acești indicatori trebuie să devină obligatorii știind foarte bine că în ziua de astăzi o parte din aceste chestiuni sociale, de fapt, nu țin de uh, competența Uniunii Europene și știind că există deja anumiți indicatori macroeconomici care sunt obligatorii și că statele membre, de fapt, nu reușesc să le respecte. Da, obligatorii am fi de acord, însă cum anume? Și apoi, necesitatea pentru statele membre de a respecta recomandările specifice de pe țară. Asta da. Și câteva cuvinte în ceea ce privește nevoia, cel puțin din punctul meu de vedere, de a face în așa fel încât piața muncii să fie una fluidă. Și în acest sens, Uniunea Europeană ar putea să aibă un impact real pentru că ar putea să convingă statele membre să meargă mai departe în această direcție. Și câteva cuvinte în final, doamna președinte, pentru a spune că trebuie să lăsăm un anumit spațiu, marjă de, de manevră și pentru soluții găsite la nivel local, pentru a favoriza mobilitatea, formarea și să nu neglijăm acele măsuri care ar putea să fie luate în uh, regiunile transfrontaliere, pentru că eu sunt convinsă că acolo chiar este un potențial mare. Mulțumesc și acum domnul Mata. Da, vă rog, luați cuvântul. Da, și prenumele meu e și Martin. ce drept așa e. Da, mulțumesc, doamna președinte, și mulțumesc tuturor pentru faptul că mi-ați urat la mulți ani, pentru că, într-adevăr, azi e ziua mea. Adineori s-au pus, s pus câteva întrebări și aș vrea să mă refer la ceea ce au spus unii, și anume faptul că sunt prea multe certitudini și faptul că în continuare sunt niște, există niște clișee. Eu nu cunosc nicio țară în care situația să fie una de sărbătoare, ci pur și simplu sunt țări care au hotărât să mențină acele amortizoare de natură socială și altele care au ales să liberalizeze și, evident, asta duce la o spărire a sărăciei. Și, de altfel, e, o dez- e tema dezbaterii noastre de astăzi. Așa că cei care au cele prea, mul- prea multe certitudini față de ceea ce funcționează, ceea ce nu funcționează, să vă mai gândiți și la amortizorii sociali. Apoi, un alt aspect evocat de aproape toți oratorii și îmi pun eu întrebarea, de fapt, ce înseamnă un loc de muncă de calitate? Pentru că am putea vorbi de salariu, salariu de calitate, însă din punctul meu de vedere nu există niciun fel de legătură automată între, pe de o parte, ocupare și scăparea de sărăcie și Uh, pentru că noi știm cu toții oameni care au un loc de muncă, dar sunt săraci, salariați care muncesc, dar nu pot să-și permită un apartament. Deci nu există o legătură directă, ci haideți mai degrabă să vorbim de salarii de calitate, să vorbim de un, uh, un salariu minim european care să țină seama și de costul vieții, pentru că uh, ne putem pune întrebarea, spre exemplu, cei care lucrează în hoteluri, restaurante și așa mai departe, sunt meserii de calitate? deși nu cunosc niciun părinte care să împingă, să-și împingă copiii să meargă în această direcție, pentru că salariile sunt uh, scăzute și pentru că orarele, orarele sunt atipice. Așa că vă rog să fim atenți. Spre exemplu, în Franța avem creștere, dar nu avem ocupare. Și există explicații în acest sens. Există un spor de productivitate și o lipsă de investiții. Ori Europa are o nevoie cronică de investiții și observăm că astăzi singurele măsuri obligatorii, așa ca și o religie la nivel european, reprezintă respectarea deficitului bugetar, respectarea nivelului de datorii, lucru care are drept consecință faptul că lupta împotriva inegalității, de fapt, devine un fel așa de uh, uh, copil orfan al politicilor europene. Și trebuie să subliniem și să accentuăm faptul că există o competitivitate referitor la costurile uh, sociale în Europa. Spania și-a uh, revizuit uh, nivelul de ocupare pentru că codul muncii a fost uh, pur și simplu detricotat și s-a pus capăt protecției sociale și un cerc vicios pentru că nimeni nu are nimic de câștigat pe acest subiect. Așa că întrebarea mea e înspre doamna Dubo și doamnei Maria Arena, pentru că eu de fapt o reprezint pe ea. Dumneavoastră ați menționat clauza socială și faptul că e nevoie de o analiză a impactului legislației asupra sărăciei în așa fel încât această luptă împotriva sărăciei să fie în inima uh, politicilor europene. Cum putem reevalua acest instrument în așa fel încât acesta să fie mai eficient pe viitor? Ultima întrebare din partea domnului Thomas Mann. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule Weizer, vreau să mă concentrez pe intervenția dumneavoastră. Dumneavoastră a spus foarte clar ceea ce nu se spune de obicei în Parlamentul acesta, și anume a spus de ce e bine că, să facem uh, economii. Fonduri care sunt uh, economisite și utilizate ulterior în mod inteligent. Deci, uh, cei care au reușit să facă economii la un moment dat, în situație de criză, au fost în măsură să deblocheze acele fonduri pentru a face uh, investițiile necesare în perioada de criză. Eu pot să vă spun că în funcție de grupul politic la, de care aparții, ești pentru sau împotriva măsurilor de austeritate. De aceea cred eu că e foarte important să spunem acum că nu trebuie să facem promisiuni false către cetățeni. Dacă le spunem, da, punem capăt măsurilor de austeritate, asta înseamnă de fapt niște o promisiune imensă pentru cetățean și sunt promisiuni care sunt greu de respectat. Așa că întrebarea este cum ne putem noi asigura că la un moment dat vom explica în mod clar cetățeanului că la un moment dat e nevoie și de această perioadă temporară de austeritate sau de economii în așa fel încât ulterior să putem reinjecta aceste fonduri în economie. Deci o reinjectare a acestora în mod rațional, țintit, Așa că eu nu cred că ne putem permite doar politici de austeritate sau uh, doar politici uh, care cheltuie uh, foarte mult. Nu. Ambele trebuie să meargă mână în mână. Domnul Juncker a spus acest lucru. Planul Juncker trebuie să fie aplicat în așa fel încât cetățenii să-și dea seama că în acele domenii în care sunt probleme de investiții vom găsi fondurile necesare. Deci ideea nu e să aruncăm banii pe geam ci să economisim pentru a utiliza în mod corect, în mod judicios, în domeniile în care e nevoie de ei. Deci, sunt și alte instituții internaționale care au exact aceeași abordare și spun că economiile sunt bune la un moment dat pentru că ulterior pot fi reutilizate în caz de, eu știu, dificultăți, probleme. Acum, dumneavoastră ați vorbit de problemele care există în Germania, mai ales uh, faptul că se mențin în câmpul muncii lucrătorii de peste 50 de ani și o abordare responsabilă, inteligentă, pentru că oamenii ăștia au, un, o, au niște competențe, au o maestrie care pot fi cu adevărat utile. Și constatăm că se pierde un capital uman în momentul în care lucrătorii aceștia mai în vârstă sunt uh, prepensionați, așa că trebuie să cerem întreprinderilor să-i reangajeze și uh, trebuie să reangajeze pentru că putem avea încredere în ei, putem avea încredere în competențele și cunoștințele lor. Acum, din păcate, suntem departe de obiectivele pe care ni le-am fixat și întrebarea e de ce nu reușim să le respectăm. Foarte bine, spune doamna președinte. Doamna Dobor, noastră ați primit multe întrebări, așa că dacă puteți, vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Doamna Dobor, vă rog. Oui, donc à propos de la clause sociale... Euh, Mulțumesc. În ce privește clauza socială orizontală care apare în tratat, principalul instrument de activare a sa e uh, o analiză de impact a reglementării pe tema sărăciei. Eu nu lucrez la instituțiile europene, deci nu prea știu cum funcționează lucrurile, dar mi se spune adesea că nu funcționează prea bine. Așadar vreau să vă, mă refer de la ceea ce se întâmplă în Belgia, unde statul federal uh, face și el studiu de impact a reglementării. Regiunile uh, au creat un grup de reflexie care există și la serviciul nostru și la nivel federal. Vedem că e un exercițiu foarte complicat. Trebuie adus la zi în continuu, pentru că de fiecare astăzi când se, ne gândim la o măsură, autoritățile se, gândește, se gândesc la o măsură, ex ante, funcționarii trebuie să completeze un formular privitor la impactul eventual asupra sărăciei da, ei nu cunosc neapărat uh, situația cu sărăcia, deci trebuie să uh, vă închipuiți o situație în care ei nu știu, nu au instrumentele ca să răspundă la aceste formulare. Deci noi ne axăm mai degrabă pe formare acum. Uh, orice uh, studiu de impact trebuie însoțit de o formare a persoanelor care trebuie să completeze formularul, trebuie să se pună întrebări, să se organizeze dezbateri, pentru că dacă acest exercițiu e să aibă sens, trebuie să existe o dezbatere, să prevedem și un, text, un test de calitate, să vedem cum se uh, completat aceste formulare. În Belgia totuși e o mare transparență, dar vedem ce se întâmplă. Deci putem vedea ce se întâmplă cu aceste formulare. Niciodată nu avem un impact negativ. Întotdeauna se spune că are impact pozitiv sau neutru o măsură. Da? Deci trebuie și ca funcționarii aceștia să poată aplica ei înșiși date cantitative pentru testele de impact și dincolo de acest aport cantitativ trebuie prevăzut și un anumit termen de timp uh, ca să se vadă ce se întâmplă la fața locului, cu participarea unor oameni de știință. E un exercițiu foarte complicat. Mai bine aș spune eu că să, ar trebui să ne concentrăm pe câteva măsuri, dar să le facem bine, decât să se completeze un, uh, un astfel de formular inutil. Nu știu cum, ce se întâmplă la nivel european, am zis că nu merg lucrurile prea bine, dar iată posibile soluții de, la nivel belgian. Mulțumesc și acum domnul Vaize. Es waren mehrere Fragen, wie man negative Erscheinungen, geringe Löhne. Da, era vorba că apar aceste uh, elemente negative, salarii reduse, locuri precare de muncă. O soluție cheie e cunoscută. Să capacităm oamenii. Să facem ca aceștia să reziste. Asta are de a face cu educația. Uh, educație pe tot parcursul vieții. Avem în vedere digitalizarea, de exemplu. Trebuie creat un cadru care să permită ca forțele de pe piață să fie într-adevăr egale, iar lucrătorii să fie sprijiniți. În multe țări sunt uh, adesea domenii care sunt deja bine formate și știu pentru ce plătește clientul cel mai bine. În al doilea rând, nu austeritatea în sine ca obiectiv. Cum să facem uh, ca piața muncii din Europa să fie mai bine organizată? Spuneam că austeritatea în sine nu este uh, un obiectiv, ci de cel mai multe ori e vizat un efect. Deci cu banii pe care îi ai, să atingi anumite obiective, să capacitezi oamenii, să creezi structuri mai bune. De multe ori se face o comparație între ce este cea mai bună soluție și ce merge și ce nu. Uniunea Europeană a pus la dispoziție mijloace pentru niște standarde minime în garanția pentru tineret. Acestea să fie implementate în toate statele. Eu cred că mare parte din întrebările adresate astăzi aici se referă mai degrabă colegi, către colegii mei din domeniul operativ. Trebuie un nivel minim de performanță în fața cetățenilor. Dacă nu, cetățenii nu vor mai accepta asta. E important să existe și flexibilitate în ceea ce privește uh, Uh, ieșirea de pe piața muncii, să fie flexibilitate, să existe o gradualitate. Uh, admir pe cei care dau dovadă de flexibilitate aici. Pot da un exemplu. În uh, Germania chiar e un dezavantaj la acest capitol și uh, ar fi poate important să avem și noi în vedere această flexibilitate. Pentru că lucrăm din ce în ce mai mult. Dar cine devine șomer la 5-9 de ani, nu mai prea are șanse pe piața muncii. Asta este, de fapt, problema. Mulțumesc foarte mult pentru toate contribuțiile dumneavoastră. V-am ascultat cu interes. Noi suntem Comisia pentru Ocupare din Parlamentul European și avem o agendă socială. Deci, suntem cât se poate de implicați. Și sunt lucruri care contează cu adevărat pentru noi, cei din această comisie. Și reprezentanții comisiei au fost la această audiere și v-au ascultat. Cred că observațiile noastre au fost cât se poate de utile. Am notat eu 18 puncte importante. Să știți că nu sunt noutăți pentru noi. Noi ne confruntăm cu aceste probleme în contextul politic zi de zi. Dar cred că ați reușit să subliniați eh, lucruri importante pentru noi și mereu sunt lucruri noi. despre care poți afla în momentul în care ne acordăm timpul necesar, iată, și organizăm audiere precum aceasta. Mulțumesc foarte mult că ați fost aici. Suntem uh, foarte fermi când uh, spunem că vrem să facem ceva cu agenda Europa 2020. Nu se poate să existe 27 de milioane de șomeri, majoritatea tineri, mai bine de 100 de milioane de oameni de săraci în Uniunea Europeană și asta într-una dintre cele mai bogate regiuni ale lumii. Luptați în continuare, ne oferiți argumente necesare și fa- uh, um, datele necesare, iar noi vom continua lupta în relație cu Comisia. Mulțumim foarte mult! Trecem acum mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi.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 Okay, friends, and uh, now we'll... Dragi prieteni, continuăm așadar cu uh, punctul numărul 4 de pe de zi de azi, deci punerea în aplicare a instrumentului european de microfinanțare progres. E vorba de prima examinare a proiectului de raport, a punerii în aplicare, uh, a avut loc un schimb de opinii cu uh, actorii implicați pe data de 7 mai, iar acum uh, dau cuvântul raportului nostru, domnul Șulțe. Vă rog. Sehr geehrte, äh, sehr geehrte Frau Vorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ähm Doamnă președinte, dragi colegi, în următoarele minute vom discuta despre instrumentul de microfinanțare progres. În decembrie 2014, comisia noastră a decis să facă un raport despre implementarea acestui uh, instrument. În raportul meu am uh, făcut uh, evaluarea la jumătatea perioadei și am analizat exact cum anume evoluează situația în momentul în care facilităm accesul la credite. Numesc însă și câteva elemente negative. Fondul de investiție și comisia trebuie ca mai apoi să înlăture aceste puncte slabe. Așa, ca notă introductivă cu privire la progres și instrumentul de microfinanțare, cei care au fost de față își amintesc prea bine în, urmă, în ultima legislatură că am început cu progres în 2010 cu un volum de 205 milioane de euro gestionarea e făcută prin Fondul European de Investiții. Programul EASY a fost creat în anul 2013 și de atunci acest program Progres se află pe o nouă bază de finanțare. Comisia au prevăzut o continuare Uh, dar nu se știu toate detaliile post-2016. Pot să vă spun că instrumentul de microfinanțare progres chiar dă rezultate. De exemplu, obiectivele de ocupare din strategia Europa 2020 pot fi atinse și mulțumită progres. E exact ce am discutat ante anterior. Majoritatea locurilor de muncă se află până la urmă în microentități și exact acolo intervine acest instrument. Îi ajută pe șomeri, ajută microentitățile să-și asigure stintul necesar, în așa fel încât să se dezvolte. Cererea uh, de microcredite este în creștere. Progres pentru contribuabilul european este ieftin, iar uh, din punct de vedere social foarte valoros. Șomerii primesc o șansă, pot să creeze o microentitate care creează ocupare și taxe la buget. Este totul foarte util în uh, zilele noastre. Progres este, în primul rând, un instrument de politică socială și, în al doilea rând, un instrument economic. Sprijinul financiar prin progres face ca uh, creditorii să poată oferi credit, credite la risc mic mai multor persoane. Progres creează o bază de finanțare în acest sens, iar riscul este unul mult mai redus comparativ cu creditele obișnuite, este vreo de vreo 5%. Instrumentul de microfinanțare progres există în 22 din cele 28 de state membre. Nu există în toate statele membre pentru că există niveluri diferite de dezvoltare a societății uh, de piață și condiții diferite de piață. Statele membre care nu participă sunt încurajate să, crea, să creeze condițiile cadru pentru a introduce progres. Vă ofer acum câteva date cu privire la acest instrument de microfinanțare. 13.225 de credite cu un volum de 124,6 milioane de euro au fost acordate, cu puțin sub obiectivul de 142,4 milioane de euro. dintre grupurile țintă, dacă nu chiar toate, au fost acoperite. Unul din doi uh, debitori spun că n-ar fi primit un credit obișnuit. 43% se află sub uh, pragul uh, național de sărăcie. Mulți, 70% declară că suferă de lipsuri materiale, adică un procentaj aproape de două ori mai mare decât media în Europeană, în special femei. Cota femeilor, cota de participare este una extraordinară pentru că 37% de beneficiari sunt femei. Este foarte bine. Câteva puncte negative. Nu am ajuns la toate grupurile uh, dezavantajate. Mulți nu vor să fie priviți ca fiind în minoritate și atunci nu apelează la aceste credite. Pentru relevanța datelor colectate, uh, mi se pare că ar fi avut nevoie de informații uh, mai aprofundate. Să vedem exact care sunt debitorii, uh, ce fond au aceștia. E important să vină, pentru ca comisia să vină cu propuneri de îmbunătățire. Ne interesează, de exemplu, situația persoanelor cu handicap, uh, situația celor de la oraș versus ceilalți. N-am reușit să obținem datele necesare. De asemenea, E vorba de suma maximă de 25.000 de euro care n-ar trebui să fie depășită în cifra de afaceri pentru a fi eligibil pentru microcredit. Este un neajuns. Prin EASY, uh, dotarea financiară a fost îmbunătățită și acum se acordă credite de până la 500.000 de euro. Comisia trebuie însă să verifice dacă aceste noi precondiții sunt mai bine acceptate de către piață și dacă, într-adevăr, cererea de credite crește la nevoie trebuie să corectăm situația. Un alt motiv pentru care întreprinderile sociale nu au putut fi sprijinite atât de bine este faptul că nu există programe specifice speciale venite din partea creditorilor pentru acest domeniu. Acest domeniu trebuie să se îmbunătățească pe viitor. Iar în ceea ce privește eșecuri și propuneri de îmbunătățire, un, o lacună clară este uh, în domeniul finanțării consilierii deci mentoring și training la nivelul beneficiarilor, cu tot ceea ce ține de contabilitate și altele. Nu este prevăzută o linie bugetară la EASY pentru așa ceva, chit că, până la urmă, e un uh, domeniu important pentru microcredite, pentru că nu e vorba doar de sprijin financiar prin microcredite, ci de sprijin și în ceea ce privește elaborarea de planuri de afaceri, ajutor în contabilitate. Aici uh, trebuie căutată o soluție urgent Și apoi trebuie să vedem ce se întâmplă cu uh, extinderea pe o perioadă uh, îndelungată, dincolo de linia de creditare. Astfel încât să avem uh, o informație și despre rata de supraviețuire a microentităților. Apoi, în ceea ce privește definiția microcreditelor în Uniunea Europeană. Mi se pare că această definiție este depășită și trebuie reformat, reformulată. După definiția de acum, un microcredit înseamnă că uh, e vorba de o uh, entitate cu mai puțin de 10 angajați, cifra de afaceri sub 2 milioane de euro pe an și care să primească un credit nu mai mare de 25.000 de euro. Această sumă în Europa Occidentală este mult prea mică. Ar trebui ca în acest sens să se facă o propunere. Câteva propoziții mai am în ceea ce privește legarea cu, de alte fonduri ale Uniunii Europene, mai ales FC și ESF. FC trebuie să rămână deschis și microentităților. E bine că am cerut noi cele la ocupare asta. Alte comisii din uh, Parlament uh, privesc lucrurile cu, ochi, uh, cu alți ochi. E important ca mijloacele EFSI să fie subordonate mijloacelor EASY în așa fel încât să existe un efect de convergență. Există state membre pentru care este important să facă un transfer de fonduri în așa fel încât să le poată orienta către activități prin progres la nivel regional. La FEI există un manager profesional care să gestioneze mijloacele și care să reușească să preia povara administrativă de pe umerii statelor uh, membre. Ajung la concluzie. Microcreditele funcționează nu doar în țările din curs de, în curs de dezvoltare, ci și în Europa. La noi însă ele trebuie privite ca fiind în primul rând un instrument de politică socială prin care se oferă o șansă persoanelor aflate într-o situație socială dificilă. Vă aduceți aminte de Octavio Pinto, un beneficiar de microcredit din Belgia, care acum se bucură de succes și și-a extins afacerea. Trebuie promovate IMM-urilor. Pentru acestea însă există alte instrumente, deci nu trebuie să avem uh, în vedere neapărat microcreditele. Este important ca uh, activitatea de microcreditare să fie combinată cu activități de mentoring și training pentru rezultatul cel mai bun. Aștept cu nerăbdare un schimb fructuos de opinii cu dumneavoastră, în așa fel încât să putem îmbunătăți acest program Mă bucur uh, să cooperez nu doar cu raportorii din umbră, ci și cu ceilalți colegi. Mulțumesc! Thank you, Mr. Schulze. I give the floor. Mulțumesc, domnule Schulze. Dau cuvântul raportorului din umbră, Jaime Lopez, din partea SND. Muchas gracias. En, en primer lugar, lo que me gusta... Mulțumesc. În primul rând, uh, dar după cum am văzut deja, aș dori să spun că, iată, propunerea este foarte completă, bine bazată, detaliată. Se analizează ce s-a întâmplat până acum, se fac recomandări specifice pentru îmbunătățirea programului. Și aici noi vom încerca și noi să îmbunătățim prin anumite amendamente în documentul, însă considerăm că ce s-a făcut până acum reprezintă o muncă foarte completă Ideea noastră, după cum s-a și subliniat aici, este să încercăm ca amendamentele noastre să aibă o perspectivă triplă ale unui program cu aceste caracteristici, deci crea de locuri de muncă și auto, angajare, deci locuri de muncă independente, în al doilea rând, la fel de important, o șanse egale față, de, față cu sistemul tradițional și, în al treilea rând, și un obiectiv economic, adică să existe accesul la finanțare la credite, care este un instrument economic foarte important, care nu uh, există în circuitele tradiționale. Sigur că uh, suntem de acord cu exigența unei propuneri către comisie ca foarte rapid posibil să se uh, pună în aplicare um, microfinanțarea din Fondul European de Investiții Bun. Cu anumite amendamente se pot consolida aspectele referitoare la evaluarea impactului social uh, al acestui program de aici înainte și să impulsionăm și egalitatea de șanse, chestiunea genului e și a ceva care a apărut la audiere, sigur există procentaje importante, dar totuși încă există un decalaj uh, aici și ne putea gândi și la posibilitatea de a include o mențiune, fie a întreprinderilor cu caracter social sau inițiative uh, legate de acest domeniu. Și în ultimul sens, salutăm și suntem de acord cu preocuparea pentru modul în care se consolidează evaluarea, formarea, susținerea uh, pentru cei care trăiesc de microcredite. Și s-a ieșit în evidență un lucru aici, diferența între sistemul bancar tradițional față de un program de acest gen, cu o mare valoare adăugată. Însă trebuie să vedem și cum se pot îmbunătăți lucrurile, cum și face raportorul, să vedem cum se face și o evaluare, dar vom uh, continua să conlucrăm cu raportorul după cum am făcut până acum. Mulțumesc! Uh, thank you. I give... Mulțumesc! Și acum uh, Ulrike din partea ECR este chiar raportor din umbră. Intervenție fără microfon. Now? I'm sorry, it wasn't wrong. <laughs> Pardon. Um, Funcționează acum microfonul, da, mulțumesc. Ca să nu repet multe din ce s-au spus, mulțumesc și eu pentru raport. Raportul este atot cuprinzător, ați menționat deja multe elemente importante ați identificat diferitele probleme, le-ați descris corect. Există câteva aspecte și vom veni cu completări. Mai întâi rolul băncilor. Dacă vrem să creăm entități de stat, de creditare, ne punem întrebarea de ce facem asta în primul rând. Și adesea răspunsul este că e vorba de eșecuri de piață. E oare corect asta? În primul rând, trebuie constatat că anumite bănci din sud Europa, sudul și sud-estul Europei au mult prea puțin capital propriu pentru a putea acorda singure credite. De șapte ani de zile avem un sector bancar disfuncțional, iar politica trebuie să corecteze acest lucru și să vină cu recapitalizare. În Parlamentul European nu e recunoscută ca atare problema. În schimb, se fac tot felul de mecanisme de transfer care să combată simptomele. În al doilea rând, nu știm cât de mare e nevoia de microcredit. Între timp, în raportul comisiei se spune că doar 17% din respondenți au fost refuzați de către o bancă mai întâi. Mai bine de jumătate nici măcar nu au cerut credit obișnuit la bancă, pentru că au plecat de la ideea că li se refuză cererea. Deci nu putem să creăm astfel o microfinanțare. Nu putem să acceptăm debitori care ar putea să primească un credit bancar, dar care n-au depus nici măcar efortul de a se interesa sau vin aici la microcreditare pentru că sistemul este unul favorabil lor. Programele de stat n-ar trebui să înfrâneze economia privată. De aceea intervin pentru adaptarea sistemului olandez. Accesul, creditor, accesul este facilitat doar celor care au fost respinși de către o bancă în primul și în primul rând. Și apoi, Training and monitoring, uh, pentru că raportorul a, s-a referit în detaliu la aceste activități, sunt importante. Trebuie să sprijinim participarea cu activități de training, de pregătire și formare, de consiliere. Aici uh, sunt de acord cu poziția raportorului și ar trebui totodată ca aceste costuri să fie subordonate direct programului, pentru ca acest control asupra întregului program să fie menținut. Și mai sunt și alte costuri care trebuie avute în vedere și care trebuie prezentate ca atare. În al treilea rând, pledez pentru un control empiric al programului. E important ca acest proiect să fie însoțit în termeni empirici în întreaga Europa. Există aici mai multe aspecte de avut în vedere. Cota de succes să fie definită în funcție de regiune, grup de vârstă, minorități. E importantă și rata de succes pe uh, genuri. Nu cred că e bine să definim a priori niște ținte. Femeile, în general, vor uh, plăti, bine, cu, vor rambursa cu bine creditele. E important ca pe termen lung să ne gândim cum se dezvoltă întreprinderile după ce au părăsit acest program și care sunt concluziile de viitor. Eu sunt de părere că, pentru că există câteva interfețe deja, putem să lucrăm bine unii cu alții și mă bucur de pe acum să păstrez legătura cu raportorul. Mulțumesc! Doamna Glabaiova de la ALDE. Um, just very... Mulțumesc foarte mult. Doar câteva comentarii. Vrem să ne exprimăm uh, aprecierea față de munca depusă pe acest dosar și doamna raportor din umbră, doamna Renate Weber, salută această apropiere a pozițiilor noastre în ceea ce privește progresul referitor la uh, facilitatea pentru microfinanțare. Renate așteaptă cu nerăbdare o cooperare cât mai strânsă și fructuoasă și ne așteptăm de asemenea și la o îmbunătățire a programului ESI de către Comisia Europeană printr-o recapitalizare și din punctul meu de vedere personal vreau să vă amintesc, pentru că eu sunt membru la Comisia Cont, că la finalul lunii iunie vom avea un raport special din partea Curții de Conturi și de Auditori pentru ceea ce privește microfinanțarea, așa că ar fi foarte util să-l putem uh, utiliza pentru că va fi o revizuire a felului în care se utilizează această facilitate de microfinanțare. Așa că vă mulțumesc pentru atenție. Cu microfon. Nu știu dacă e cineva din partea GUE. Atunci am să dau cuvântul doamnei Karima Deli. And she is not here either. I... Da, dar nici doamna Karima Deli nu este, văd. Bun. Atunci... Atunci vă propun... But you are asking for the floor after the shadows, or... Yes. Yes. Eh, a, dumneavoastră ați cerut cuvântul, să luați cuvântul după raportoare din umbră. Bun. Atunci din partea FTD. Ringrazio anch'io per eh, questa relazione, è molto Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc și eu pentru acest, acest raport interesant și pe, care ne oferă ocazia să fă, facem cunoscut dată cam necunoscută și anume pe Europeană are o structură pentru microcredite. Din păcate, lucrul nu e prea cunoscut, obiectivul fiind cel de a acorda 46.000 de microcredite până în 2020, cu un total de 5 milioane de euro. 500 eh, de milioane de euro, mă scuzați, o sumă importantă. Iată, un total de 124,6 milioane de euro, cu o rată de uh, beneficii de 95%. Iată, oamenii în Europa au nevoie de credit și au încredere în economia reală. Iată, cererea superioară oferte. Dacă ar fi mai multe fonduri, piața ar fi gata să le primească de pe acum. Sunt instrumente de care noi avem nevoie în ciuda planului nerealist Juncker, sigur sunt mari marge de îmbunătățire, doar 22 din 28 state membre le folosesc uh, aceste microcredite, deci instrumentul trebuie pus la dispoziția tuturor statelor membre și din toate locurile de muncă create, 85% sunt locuri de muncă micro -întreprinderi. Nu riescono sempre ad ottenere l'accesso nu există întotdeauna acces la credit pentru că micro-întreprinzătorii uh, nu sunt uh, interesanți pentru bănci. Dar trebuie să existe și alte tipuri de intermediari, nu doar băncile care să acorde microcredite, care sunt uh, disponibile pentru micro-întreprinderi uh, conform definiției uh, europene, cu mai puțin de uh, 10 angajați și cu o cifră de afaceri mai mică de 2 milioane de euro pe an. Și această definiție ar trebui revizuită. Oricum, uh, Interesant uh, e că acest instrument nu e neapărat de politică economică, ci mai degrabă de politică socială. Aceste microcredite, sigur că nu sunt prea interesante pentru o bancă, dar din punct de vedere al unui stat, uh, sunt mai puțin costisitoare decât un ajutor de șomaj, atât din punct de vedere economic, cât și al externalității sociale, aspect comportat de șomaj. Acest program trebuie continuat și mai bine integrat cu alte instrumente ale Uniunii Europene, mai ales cele dedicate MMR-urilor. Mulțumesc! Thank you, Madam Ribeiro. Mulțumesc doamna Ribeiro. Obrigada, senhor presidente. Quero, em primeiro lugar, dar os parabéns ao colega. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să îl felicit pe colegul nostru. pentru munca depusă. E clar că E un subiect foarte important și apreciem felul în care, abordarea care reiese din acest uh, raport. Acum, eu sunt absolut de acord cu sugestiile pe care le formulați, însă eu consider că e vorba de un instrument de politică socială și ca dovadă e faptul că aceste microcredice sunt acordate în mai multe de 60% de cazuri uh, pentru persoane fără un loc de muncă. Și este important pentru că accesul acesta la, fără un astfel de acces la microfinanțare, aceste persoane n-ar fi avut nicio altă posibilitate și e bine să menționăm acest lucru. De asemenea, am văzut în raport că lipsește informație în ceea ce privește dorința statelor membre de a implementa această, acest instrument. Dincolo de programe, studii ce vor fi realizate și așa mai departe, referitor la beneficiar, noi credem că trebuie să difuzăm această informație către tineri mai ales către tineri tinerii care în continuare sunt în, într-un proces de formare, în așa fel încât să li se prezinte și această posibilitate, această oportunitate. Spre exemplu, am putea discuta cu institutele naționale de ocupare, cu universitățile, cu institutele de învățământ superior și așa mai departe, sau alte instituții care uh, au astfel de inițiative în favoarea spiritului antreprenorial și în favoarea creării unor noi întreprinderi în statele membre, în așa fel încât să se uh, poată permite un acces cât mai larg uh, a cetățenilor europeni uh, pentru aceste, față de aceste instrumente de microfinanțare. Mulțumesc. Termenul limită de, de repondere a amendamentului este fixat în data de 15 septembrie și amendamentele vor fi analizate în data de 12-13 octombrie și vom vota în data de 10 noiembrie. Bun, mulțumesc pentru acest uh, subiect și trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, crearea unei piețe a muncii competitive pentru secolul 21, o potrivire de plină între competențe și calificări cu cerere de forță de muncă și oportunități de angajare pentru a depăși criza. Dau cuvântul doamnei raportor Martina Dlabaiova. Mulțumesc foarte mult. Am să încerc să fiu foarte succintă, având în vedere și titlul acestui raport, mai succintă decât el. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamente. Am avut 361 de amendamente și săptămâna trecută la Strasburg am avut prima întâlnire a raportorilor din umbră, foarte lungă, uh, și am reușit să discutăm săptămâna trecută amendamentele, asemănările, asemănările și deosebirile. Și din punctul meu de vedere a fost o experiență foarte bună și rezultatul, cred eu, per total este unul pozitiv. Suntem de acord că obiectivul este să menținem textul foarte simplu, foarte clar, în așa fel încât să avem și un mesaj foarte clar. Mesajul clar al acestui raport să fie ușor de comunicat. De aceea vreau să mă asigur că în amendamentele de compromis menținem uh, obiectivul principal al acestui raport și anume să venim cu recomandări despre felul în care putem obține competitivitate pe piața muncii în Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă, din punctul meu de vedere, că avem trei scopuri principale. Mai întâi, reformele pentru a obține o mai bună aliniere între competențe și locuri de muncă și pentru a avea un proces de anticipare a nevoilor viitoare în materie de competențe. Am putea să dăm un exemplu între cooperare strânsă între angajați și angajatori la diferite niveluri. A doua, un al doilea scop al acestui raport este să sugerăm anumiți pași care să ne permită să avem sinergii puternice între întreprinderi și sisteme de învățământ și să știm exact cum putem să integrăm oameni de vârste foarte diferite uh, pentru a obține acele calificări necesare pe piața muncii. Și al treilea scop sau a treia prioritate este să învățăm din cele mai bune practici care există deja în anumite state membre. Asta nu înseamnă că trebuie să găsim o soluție unică, un calapod unic, ci trebuie să analizăm felul în care se pot obține cele mai bune rezultate. Așa că susțin mare parte din aceste amendamente care nu deviază de la această idee principală, pentru că, după cum am spus, vreau ca raportul să fie clar și simplu și sunt gata să propun amendamente de compromis, eventual o nouă reformulare, așa cum am uh, spus și săptămâna trecută la ședința noastră, pentru acele amendamente care se aliniază pe aceste trei scopuri. Așa că aștept cu nerăbdare să găsim un consens aici și sper să ajungem și la un consens în ceea ce privește conținutul și să sperăm că ne vom întâlni uh, uh, cât de curând, poate chiar mâine după amiază, și să reorientăm aceste amendamente. Acum aștept cu nerăbdare să văd care sunt impresiile colegilor din partea celorlalte grupuri politice după ședința raportorilor din umbră de săptămâna trecută, deși nu-i văd pe toți aici, probabil pentru că e luni, luni după amiază și poate că anumite zboruri au, fost, uh, au să cu întârziere. În orice caz, nu-i văd pe toți, așa că aștept cu nerăbdare comentariile din partea celorlalte grupuri politice you for your introduction. Mulțumim că mai sperăm că doamna Iazovietska să susească înainte de a încheia reuniunea de azi. Însă în așteptarea ei dăm cuvântul doamnei Steinrup care uh, locuiește pe un raportor din umbră. Mulțumesc. Doamna Iongherius nu poate să fie aici pentru că a avut uh, alte programări importante. Mulțumesc pentru acest raport. Consider că acesta conține câteva elemente bune, dar nu oferă o imagine de ansamblu a pieței muncii. Se axează strict pe competențe, antreprenoriat și independență. În ceea ce privește bunăstarea, pensiile, sistemele de asigurare socială, uh, acestea mm, mm, nu și-au locul. Raportul spune more and better jobs, mai multe și mai bune locuri de muncă. Noi credem că avem nevoie de criterii mult mai specifice. Locuri de muncă bune din punct de vedere calitativ, de exemplu. Avem nevoie în Europa de locuri de muncă durabile și de aceea, pentru noi, e un criteriu important care să fie clar ilustrat în acest raport. Dincolo de asta, trebuie să ne implicăm pentru stagii de practică, educație și traineeship, în așa fel încât să avem un cadru calitativ extraordinar. În Europa există mai multe relații de angajare cu stagii de practică neplătite, mm, foarte ieftine până la urmă și atractive pentru, așa, ce, în ghilimele fi spus, angajatori. Uh, eu uh, cred că ar trebui ca acest lucru să fie numit explicit în uh, text ca să avem stagii de practică de bună calitate și relații bune de muncă. În raport se menționează mobilitatea tinerilor. Și în acest context e clar că mobilitatea aceasta e important să fie una calitativă. să fie una voluntară de asemenea. Pe de o parte, în raport se somează că uh, trebuie să venim, uh, să preîntâmpinăm acest, sau să facem față acestui val demografic, de cealaltă parte vrem mobilitate cu orice preț în rândul tinerilor. Trebuie să facem o corectură. Per total însă, raportul se axează mult prea mult pe faptul că Tinerii nu găsesc de lucru pentru că nu vor și n-au motivație. E fals! Unde nu sunt locuri de muncă, nu ajută nimic până la urmă, nici stimulente pentru tineri, nici sancțiuni. Și cred că trebuie să ținem cont de asta, pentru că se spune la un moment dat în text să revină statele membre la măsurile deja dovedite ca fiind eficiente, în așa fel încât să fie redus șomajul. Dar uh, în Germania, de exemplu, au fost nevoie de investiții publice. Aceasta este procedura care a dat rezultate. Dar uh, latura conservativ-liberală neo, neoconservativă respinge asta în instituția noastră. Cam atât din partea mea. Vom avea de făcut foarte multe teme de casă în așa fel încât să ajungem la o poziție comună, noi, socialdemocrații, avem niște idei foarte clare. Thank you. Is there someone representing... Mulțumesc. Din partea ECR sau înlocuind raportul din numărul ECR, se pare că nu nimeni. Atunci cineva din partea GUE? Nu. Atunci dau contul lui Terry Reinke din partea verzilor. Mm. Uh, thank you very much. Thank you also to Mulțumesc și mulțumesc și raportare pentru întocmirea acestui raport. Cred că numărul de amendamente depuse arată clar ce important e acest subiect și câți oameni cred că asta e, una din, e unul din instrumentele cheie pentru a rezolva multe probleme sociale pe care le avem în Europa. Uh, avertizez că există un element crucial, ceva menționat de doamna Steiner. Cred că foarte important e să nu dăm o imagine cu de exemplu, cele peste 5.000 de persoane în șomaj din rândurile tinerilor, că, nu, că sunt în șomaj, că nu încearcă să-și găsească un loc de muncă. Asta ar da un semnal negativ uh, pentru mulți tineri care sunt într-o situație în care nu au nicio perspectivă, tot încearcă să-și găsească loc de muncă, sunt foarte calificați, dar nu găsesc loc de muncă. Deci, uh, cred că în acest raport uh, ce vreau să semnalez e că uh, Sigur, e uh, un instrument important, mai ales pentru tineri, să dobândească noi cunoștințe, dar mai ales pe, pentru toți europenii care vor să participe la piața muncii. E adevărat că sunt unele puncte bune aici, utilizarea celor mai bune practici, comunicarea, să vedem cum putem rezolva aceste probleme, e crucial, însă poate există și puncte controversate, aș menționa trei puncte, cred eu, importante. În primul rând, uh, stimulentele pentru muncă. Noi, verzii, credem că stimulentele sunt acordate nu punând mai multă presiune asupra oamenilor care sunt în situație de șomaj eh, sau eh, lărgind eh, sau sporind asimetriile între șomeri și cei cu loc de muncă, ci dând capacitatea sau stimulent șomerilor ca să-și găsească împlinirea pe piața muncii că noi vom asigura că au locuri de muncă de calitate, în același timp le garantăm și protecție socială. Și o a doua chestiune importantă pentru noi e să includem și organizațiile care reprezintă pe cei care sunt cei mai afectați de șomaj, mai ales cei uh, cărora nu li se aude glasul în această dezbatere, dar care sunt cei mai interesați de uh, protecție socială de bază, de exemplu tinerii, dar și femeile, migranții, studenții și alții care credem că ar trebui uh, inclus în discuții. Și am mai menționat asta în primul schimb de opinii, educația și uh, cunoștințele uh, noi sunt legate de piața muncii, dar nu vrem să epuizăm tot ce se poate spune aici. Să vedem cum pot oamenii cu noi cunoștințe să intre pe piața muncii. Educația e o valoare în sine, însă e vorba și de dezvoltarea personală a oamenilor, nu doar tinerii, ci cei de toate vârstele. Deci oamenii trebuie să-și lărgească orizontul. E o temelie a democrației și dorim ca și această dimensiune a educației să se reflecte în raport. Deci aștept cu interes uh, viitoarele dezbateri. Cred că am înfățișat foarte clar punctele unde ar uh, mai putea exista controverse, încă, însă în mod constructiv putem rezolva aceste probleme și uh, crea un raport foarte bun. Mulțumesc! Thank you. Uh, Laura Aghia. Mulțumesc, doamna Gea, dacă este în sală. Doamna Tiziana Beghin, care uh, vorbește numele FDD. Nu. Poi vedremo di sistemare. E un înțelegere. aici uh, și eu sunt raportat din umbră. Mulțumesc raportare pentru munca sa și o discuție foarte interesantă la ultima reuniune a raportorilor din umbră. Cred și eu că e foarte important ca piața muncii să fie mai competitivă. Dar să nu uităm că în contextul economic actual Problema este că lipsesc locurile de muncă, nu doar alocarea resurselor. Oricum, mulțumesc raportoare pentru compromisurile propuse. În general, sunt acceptabile. Uh, câteva observații. În primul rând, am dorit ca ideea de la compromisul B privitor la faptul că politicile de austeritate au agravat criza economică, atât în uh, în Europa, dar nu numai, se repetă de mai multe ori în raport, ceea ce am exprimat noi în amendamentul 33, apoi ce privește compromisul F, uh, noi nu susținem ideea că oamenii în mod necesar trebuie să muncească mai mult sau să fie mai prezenți pe piața muncii. Sigur că uh, problema e populația în curs de îmbătrânire, dar să obligăm persoanele să rămână active la nesfârșit nu credem că e o soluție durabilă. Mai degrabă sugerăm să se includă o formulare diferită care să spună cât de important e să găsim un loc de muncă mai bun pentru cei care la vârste înaintate își pierd locul de muncă și e foarte greu pentru ele să regăsească un loc de muncă într-o asemenea situație economică ca cea de azi. După, în ce privește compromisul H, după cum spunea raportarea din umbră de la GUE, nu susține nici eu complet ideea că nu există stimulente economice sau motivaționale la găsirea unui loc de muncă. Noi spunem că oamenii nu lucrează pentru că nu au chef. Ăsta ar putea să pară mesajul pe care îl trimitem, dar într-o țară ca Italia, unde avem un șomaj în rândul tinerilor de mai mult de 12%, E o nebunie, deci nu cred că e nevoie să mai stimulăm noi persoanele ca să-și găsească un loc de muncă. Nu văd uh, Uh, cum ar putea fi diferită situația în alte țări din Europa. Deci am dorit o formulare diferită, deși înțelegem mesajul care stă la baza ei. Deci dorim o formulare care să ne convină mai mult și pe care să o înțelegem mai bine. Oricum, trebuie să stimulăm mobilitatea în Europa, însă trebuie să rămână voluntară și nu uh, obligatorie sau ca instrument pentru combaterea șomajului. Am prezentat două amendamente, 230 și 232, în acest sens, dar oricum sunt convinsă că viitoarea reuniune a raportorului de umbră va fi foarte constructivă. Mulțumesc din nou raportare și mă opresc aici. Thank you. And now we managed. Mulțumesc, spune președinta. Iată că am așteptat destul. A venit și doamna Iazlovietska. Am avut probleme cu zborurile astăzi mulți dintre noi, dar oricum iată care au reușit să ajungă și doamna și voi da cuvântul. Este raportat din umbră din partea PP. Vă rog. Dziękuję bardzo i przepraszam za to spóźnienie. Nie ulega wątpliwości, że raport Martiny Dlabajowej... Mulțumesc. E clar că raportul doamnei Dlabajowa e foarte important mai ales în ziua de astăzi, când uh, se aud atât de des că avem milioane de locuri de muncă neocupate. Pentru că nu sunt destule persoane calificate care să le ocupe. Dar nici măcar nu se cunoaște existența acestor locuri de muncă. E important, deci sunt uh, milioane de tineri astăzi care nu trec prin niciun fel de formă de, uh, formă de stagiu sau alte cursuri, formare. Uh, Raportul s-a adresează acestor persoane ca să-și ia viitorul în propriile mâini, ca să se intereseze mai mult la viitorul lor, viitorul profesional, mai ales că astăzi piața muncii e într-o situație dificilă, nu doar pentru tineri, dar și pentru cei de mai mult de 50 de ani. De ce ce mai adesea auzim că persoane de 50 de ani sau mai în vârstă nu își mai găsesc un loc de muncă. Neapotul acesta a stârnit un viu interes. Iată, sunt uh, mai mult de 360 de amendamente de mare calitate, propuneri foarte interesante. Și aici putem să avem un raport foarte important care să transmită un mesaj pozitiv pentru Comisia Europeană. Sigur că totul va depinde de Martina, raportarea e cea care va hotărâ versiunea finală, sigur va fi și un vot, însă avem elemente foarte bune care fac acest text să fie ușor de înțeles, atât de, de către Comisia Europeană cât și de statele membre, dar în primul rând de către persoanele cărora li se adresează raportul. PPE-ul crede că o piață a muncii competitivă în Europa e unul din obiectivele cheie Eh, și la pregătirea raportului vom fi în favoarea amendamentelor și dispozițiilor care își doresc să avem instrumente care să ne permită să evaluăm nevoile de pe piața muncii pe baza competențelor, calificării pe termen scurt, pe termen mediu și să ținem cont și de cooperarea între eh, învățământul eh, secundar și superior și angajator și instituțiile locale, autoritățile locale care răspunde piața muncii. Și va fi foarte important și să susținem uh, antreprenoriatul, să investim, mai ales prin formare, uh, vedem uh, din ce în ce mai mulți angajatori care în această perioadă de criză au trebuit să-și concedieze o parte a angajaților sau să reducă salariile dar nu utilizează alte posibilități uh, care le-ar putea sta la dispoziție, de exemplu să investească în angajații lor. Cred că acest raport se adresează și acestor persoane, deci și angajatorilor și angajaților care astăzi au loc de muncă, care poate nu au competențele necesare ca să îl păstreze. Cât despre firme, uh, ele uh, adesea au angajați care nu sunt destul de competenți pentru noi activități ale întreprinderii. Pentru noi e foarte importantă și formarea tinerilor, ca aceștia să fie responsabili pentru propriul lor viitor, pentru viitoarea lor carieră și trebuie să încurajăm statele membre să uh, adopte reformele sociale și uh, în ce privește dreptul muncii necesare pentru ca persoanele să fie active ca angajații să poată reacționa rapid la schimbările economice și sociale care apar. Și acum țin să mulțumesc Martinei din nou pentru spiritul său de inițiativă, pentru raportul său pregătit foarte bine. Mulțumesc tuturor colegilor care au depus amendamente interesante, care au făcut propuneri de calitate. Mulțumesc tuturor colegilor cu care lucrăm la versiunea finală a textului. To the ECR shadow, McIntyre. Mulțumesc și acum dau cuvântul de ECR doamnă McIntyre, mulțumesc, doamnă președinte, și îmi pare rău că am ratat uh, începutul dezbaterii, dar știm că, știu că majoritatea dintre noi au ajuns cu greu astăzi la reuniune. Câteva observații preliminare. Eu cred că Martina s-a descurcat de minune. E un subiect foarte important și a reușit să cuprindă toate lucrurile pe care să ne axăm. De exemplu, nevoia de a avea o piață flexibilă a muncii. La raportorii din umbră am uh, discutat despre cum anume să găsim o formulare care să se bucure de sprijinul transpartinic. Oamenii să aibă încredere suficientă în așa fel încât să-și asume o idee. Deci să capacităm oamenii să-și asume responsabilitatea. Să oferim uh, uh, echipamentul necesar, în ghilimele fiind spus, oamenii să fie suficient de bine pregătiți, tinerii să fie pregătiți. Uh, să fie pregătiți să devină ei înșiși antreprenori, nu doar simpli uh, angajați. Mai târziu să fie ei înșiși angajatorii. În ceea ce privește competențele necesare, să ne axăm pe ideea de stagii. Nu toată lumea va merge la universitate pentru a dobândi anumite competențe. Putem să avem sistemul uh, dual vocațional, sau sistemul de stagii din uh, Regatul Unit. Important este însă să îmbunătățim legătura dintre educație și muncă. S-a spus deja că au fost depuse 361 de amendamente. Am avut o bună reuniune a raportorilor din umbră săptămâna trecută și am progresat mult mă uit la câte amendamente de compromis au fost formulate și cred că mai sunt doar câteva amendamente de compromis cu care n-am fost pe deplin fericită. În rest însă pot să sprijin mare parte din uh, ceea ce a formulat raportorul. Nu vrem redundanțe. Și e foarte greu pentru raportor să facă asta. Știu că asta își dorește Martina, Poate că reușim să înlăturăm anumite repetiții și elemente complexe. În loc de un pom de Crăciun, să avem un raport clar în care fiecare aliniat să se axeze pe o idee importantă. Toate ideile înaintate sunt foarte importante. Și e direcția cea bună aceasta. Oamenii trebuie să se bucure de anumite oportunități și să se angajeze. Acesta este subiectul principal. Din această perspectivă, raportul este foarte important și sper că atunci când ajungem la comisie să se țină cont de el și să fie formulate strategii în sprijinul acestor idei. Mulțumesc raportoarei. Aștept cu nerăbdare următoarea revedere cu raportorul din umbră ca să finisăm compromisurile. Thank you. I'll give the floor. Mulțumesc. Doamna Burs de la EFTD. Very much. Thank you. Mulțumesc. Raportul face trimitere de mai multe ori la mobilitatea lucrătorilor și sunt sinceră și spun. E imigrație în toată regula. Să nu mai folosim ușa din dos. Noi vrem un sistem cu puncte, uh, în funcție de ce competențe are lucrătorul. Să ajungă oamenii de care avem nevoie la noi. La liniatul 23 se discută despre lucrători din terțe state. Domnul Cameron a pus însă o interdicție pentru imigranți de, din India, dar uh, n-a nicio problemă cu imigranții din uh, Uh, Europa care vin pentru sistemul social în Regatul Unit. La 22 discutați despre euro. Ei bine, mi se pare că se face reclamă doar locurilor de muncă din Regatul Unit. Practic le răpiți uh, britanicilor și vă extindeți și uh, către stagiile de practică. E și așa greu pentru tineri să găsească un loc de muncă fără a mai oferi milioane de locuri de muncă străinilor. Avem și amendamentele 228 și 342, unde se cere un salariu minim în Europa. Cum să implementați așa ceva când disparitățile de venituri în Europa sunt atât de grave? E ușor să stăm noi ca eurodeputați și să visăm niște liste cu dorințe pentru a crea acest stat pe care îl veți voi toți, superstat european, dar nu aveți putere de a iniția legislație. Și ar fi un dezastru economic, un dezastru economic pentru Uniunea Europeană să impună un salariu minim. Vă mulțumesc! The last word to Madame La Doamna Lavaiova, ultimul cuvânt. Very much. Mulțumesc. O discuție foarte frumoasă. Ensure you that the shadows meeting was even better. Reunirea raportorului din umbră a fost chiar și mai bună pentru că a mers uh, foarte mult în detaliu. Am discutat chiar pe noțiuni filozofice și holistice. Ar fi frumos să facem asta și în comisie. Lipsesc câțiva raportori din număr dar sper să continuăm mâine în această direcție. A fost uh, foarte frumos, după cum vă spuneam să discutăm chiar și filozofic despre motivația tinerilor, despre uh, asumarea răspunderii în rândul tinerilor. Am discutat chiar și că în anumite limbi, anumite cuvinte au înțelesuri diferite. Trebuie să avem în vedere și acest aspect, pentru că nu întotdeauna responsabilitate înseamnă ceea ce vrem noi să însemne în raport. Deci pentru mine a fost foarte interesant și mulțumesc raportorilor din umbră pentru asta. Uh, Acum elaborăm noile amendamente de compromis. Cred că vom reuși să vi le trimitem uh, chiar după această reuniune și pot de pe acum să vă spun că majoritatea lucrurilor care au fost uh, recomandate de grupurile politice au fost amendate pentru că Deja la reuniunea raportorilor din umbră s-a ținut cont de asta, deci veți uh, întrezări întrebările pe care le-ați solicitat. Și aș vrea doar să vă rog să parcurgeți noile amendamente de compromis înainte de reuniunea de mâine a raportorilor din umbră. Pentru ceilalți care au făcut uh, comentarii pe amendamente, ar fi poate interesant să se uite la aceste amendamente de compromis, pentru că, într-adevăr, schimbă ceva. Un alt lucru important subliniat de cineva și pe care eu l-am spus la început, eu cred că obiectivul ar trebui să fie uh, acela de a ține textul cât mai simplu. Am încercat să evităm repetițiile, redundanțele, am încercat să transmitem un mesaj coerent, clar și să vorbim într-adevăr despre potrivirea dintre competențe și uh, cerințele pe piața muncii. E un raport complex și suntem tentați să introducem totul în el, dar trebuie să ne uh, controlăm și să ne limităm la strictul necesar. Acest raport înseamnă multă muncă pentru noi mâine, dar cu ajutorul tuturor raportorilor din umbră vom izbuti. Dacă vă interesează discuțiile filozofice, putem să le împărtășim și cu restul membrilor comisiei data viitoare. Mulțumesc pentru cooperare și ne vedem mâine după amiază la, la reuniunea raportorilor din umbră. Mulțumesc! Adoptăm textul pe 23 iunie la EMPL. Și atât avem de spus. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi, dar ne vedem mâine dimineață la orele 9, mai avem multe de făcut și avem și o sesiune de votare. Pe mâine așadar. Și mulțumesc pentru astăzi. Can I leave this here? I'll just sign the list.